Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Salutăm toți reprezentanții industriei, pe lângă membrii, dar și pe paneliștii noștri. Vorbim astăzi despre industria 4.0, dar trebuie să adoptăm în mod formal uh, ordinea de zi și dacă deci nu sunt alte comentarii, atunci uh, propun să adoptăm ordinea de zi fără modificări. Aveți comentarii de făcut pe marginea ordinei de zi? Nu. Bun. Atunci urmează comunicările președintelui. Trebuie să vă anunț cu regret că colegul nostru, Gianluca Bonanno, a trecut la cele veșnice uh, în 5 iunie, acum câteva zile, în Italia. Este o veste tristă pentru noi toți și pentru dumneavoastră, sunt convins. Domnul Bonanno a fost membru al Comisiei ITRE încă de la eh, primul său eh, mandat, eh, care a început în 2014. A fost membru al grupului NF, EFFD. Înainte de a deveni europarlamentar, a fost parlamentar în timp de un mandat întreg în Parlamentul Italian. Deci, reprezentând Liga Nord, a fost membru al Parlamentului timp de șase ani total. Lasă în urmă soție, soția îndoliată cu doi copii. Eh, ne exprimăm toată compasiunea și exprimăm, transmitem sincere condoleanțe familiei. Propun așadar ca la începutul acestei reuniuni să acordăm un moment de reculegere în memoria colegului nostru. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. De asemenea, vă reamintesc că au intervenit uh, unele modificări ale termenului pentru depunerea amendamentelor la un anumite dosare. Mai întâi, în ce privește benzile de frecvență, raportor doamna Latoia, noul termen este 1 iulie, ora 12, în loc de 30 iunie. Da? Deci, uh, un termen care a fost uh, extins cu 24 de ore. Da? ceea ce e foarte bine, pentru că de obicei ultimele amendamente și cele mai importante se depun în ultimele 24 de ore. În ce privește mecanismul de schimb de informații în cadrul mecanismului interguvernamental în domeniul energiei, raportul domnului Krasnodeschi, 1 uh, iulie este nou termen, tot în loc de 30 iunie, or, 1 iulie ora 12 veți primi aceste informații cu toate modificările și prin e-mail. Și acum să trecem la audierea noastră. Punctul 3 de pe ordinea de zi, audiere publică pe tema analiză a industriei 4.0 și a impactului asupra sectorului roboticii și al volumului mari de date, Big Data. Bine ați venit, stimați oratori invitați. Ne bucurăm să vă avem alături la această temă atât de importantă. Noi, cei din Comisia ITRE, suntem răspunsători nu doar pentru partea de industrie și de IMM-uri, dar avem în competența noastră și agenda digitală, piața unică digitală, Uniunea digitală. Așadar, toate aceste elemente sunt puternic uh, legate de diferitele platforme industriale și de aceea comisia noastră este uh, cu preocupată în cea mai mare măsură de această parte atât de importantă a industriei actuale, digitalizarea. Industria 4.0 are un impact semnificativ asupra proceselor industriale pentru că combină tehnologiile noi, big data, uh, robotica și așa mai departe. Și noi, ca, grup ITRE, uh, ca și Comisia ITRE, vrem să explorăm uh, posibilitățile aceste, conferite de această revoluție industrială și să explorăm căile pe care poate înainta acest uh, nou trend. Noi suntem responsabili pentru elaborarea legislației uh, în viitor și de aceea căutăm și din partea paneliștilor noștri experți, uh, sfaturi și îndrumări. Evident vom vorbi și despre volumele mari de date, big data. Am uh, elaborat deja mai multe rapoarte în cadrul uh, Comisiei ITRE uh, cu privire la industrie, digitalizarea industriei, ro robotica, așa numitul European Cloud, o inițiativă care a fost lansată acum câteva zile. Și permiteți-mi să vă informez că pentru a participa, uh, pentru a înlesni participarea uh, unui număr cât mai mare de vorbitori în această dezbatere, mai întâi, evident, vom da cuvântul celor patru vorbitori, după care vom organiza o sesiune de întrebări și răspunsuri. Am însă rugămintea la adresa vorbitorilor noștri să invitați să, să nu aloce mai mult de 10 minute pentru intervențiile lor inițiale, urmând ca în sesiunea de întrebări și răspunsuri să poată răspunde la întrebările colegilor. Evident că aceste întrebări și răspunsuri ar fi eh, mai interesante pentru membrii noștri. Și aș începe cu primul conferențiar invitat, eh, profesor dr. inginer Mat- Matias Puț, director al Institutului Fraunhofer pentru uh, mașini unelte. Deci, uh, o, o instituție de cercetare în domeniul uh, ingineriei mecanice. Profesor Matias Puț uh, este absolvent al Facultă- Universității Tehnice din München și uh, s-a alăturat uh, Institutului Neuer în uh, 1999. Are mai multe publicații în domeniul comerțul ener- uh, electronic, a industriei 4.0 și a cloud computingului. Am cer scuze, spune vorbitorul. Era vorba de următorul. Vă, tocmai v-am uh, prezentat uh, noul, al doilea vorbitor. Era vorba de uh, uh, domnul Matias Putz din, de la Universitatea Tehnică din Chemnitz, uh, Germania. Este colaborator al Institutului Fraunhofer din 1994 încoace. Domnule director Matias Putz, vă rog să începeți prezentarea noastră, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumim pentru invitația pe care ați lansat-o pentru a ne prezenta punctul de vedere al inginerilor mecanici în legătură cu uh, Industria 4.0. Iată care este institutul nostru de la Chemnitz uh, din Germania, uh, care este un institut uh, de cercetare aplicată în domeniul automatizării și tehnologizării de peste 20 uh, de ani, de aproape 30 de ani, uh, facem cercetări aplicabile pentru industrie. Vorbim despre industrie 4.0, uh, vorbim despre un aspect foarte larg care implică noi modele de afaceri, transfer de volume mari de date, dar și măsuri politice. Eu voi vorbi despre tehnologia din producție și vă voi prezenta cum se eh, prezintă fabricile în contextul acestei eh, industrii 4.0. Ideea este că eh, modelul de afaceri va determina produsele care trebuie realizate din anumite materiale Ma- mașinile se vor adapta în cadrul industriei 4.0 la noile cerințe, exigențe și vor realiza un produs în mod autonom. Este vorba de un lanț nou de uh, producție uh, care în mod autonom se uh, adaptează la resurse, la produsele noi, la variațiile de produse. Tot acest uh, proces se face printr-o coordonare digitală care în același timp optimizează și utilizarea tuturor resurselor. Cum facem asta? Evident, prin interacțiunea cu oamenii care pot soluționa probleme apărute pe parcurs în timp real și care până la urmă rămân decidenții în acest lanț de producție. Toate aceste resurse și modele de afaceri rămân sincronizate și ne vor permite pe viitor să realizăm produse care își uh, cunosc uh, istoricul, spunem așa. Nu este vorba de niciun science fiction, este deja realitatea. Și o putem deja face acum, în practică, așa cum o pot însă și colegii noștri din China. Problema pe care avem momentan este că toate aceste domenii pe care le aveți reprezentate acolo nu sunt încă legate așa cum le leagă acel filon portocaliu pe care l-ați văzut. Ideea este că culegem date, datele generează informații, informațiile duc la o cunoaștere mai bună și această cunoaștere în plus conferă valoarea adăugată. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc astăzi, pentru că asta puteți citi chiar dumneavoastră. Azi însă vreau să vă vorbesc despre modul în care vor fi utilizate cunoștințele. Încă nu suntem cei care generăm informațiile, suntem doar cei care utilizăm informațiile. Dacă datele și informațiile vor fi generatoare de eh, produse pe viitor, trebuie să ne regândim fabricile, utilajele din fabrici, eh, lanțurile de producție. Totul trebuie făcut înainte de a ajunge la veriga datelor eh, de volume mari există deja astfel de proiecte de pilot. În, de exemplu, am uh, realizat un proiect uh, de uh, monitorizare a condițiilor unor utilaje și programarea întreținerii la acele utilaje. Astfel am reușit să, utilizând datele din teren, să prezicem anumite procese de producție și de mentenanță. Avem uh, dispozitive mobile de uh, colectare, de culegerea datelor de la diferitele utilaje. Astfel reușim să culegem informații directe de la utilaje în timp real, pe care le prelevăm în locul uh, optim și uh, realizăm o legătură foarte bună pentru a închide circuitul de producție între diferitele elemente ale, ale uh, procesului. Trebuie să fim, uh, însă, evident, foarte atenți uh, nu doar la digitalizare, dar și la colaboratorii noștri. Pentru că industriile noastre se vor intercala și se vor întrepătrunde tot mai mult într-un soi de rețea și se vor constitui noi sisteme tehnice sociale sau sociotehnice. Tocmai de aceea vorbim la Institutul Fraunhofer de așa numitul concept E3, și uh, un alt uh, studiu de caz uh, din domeniul roboticii, care uh, încă uh, este în curs de evaluare. Uh, vorbim aici despre tehnologie, senzor și control, uh, uh, uh dispozitive de control, dar și dispozitive din domeniul uh, siguranței și securității. Noi credem că cea mai interesantă parte a acestei eh, digitalizări va fi interacțiunea dintre eh, subiecti uman și roboți pe viitor. În încheierea prezentării mele vreau să termin cu două imagini. Mai întâi, dacă ne gândim înapoi, acum 2000 de ani am avut o industrie 0, 0.0. Da? Omul eh, din paleolitic avea Uh, două pietre pe care le bătea și își făcea unelte și avea o percepție o, o senzorială foarte bună a produsului pe care l-a realizat. Și în evul mediu, oamenii deja au început uh, să ajungă la stadiul de manufactură, s-au creat uh, meșterii, diferite bresle și industrii. Și am încercat să simplificăm mai târziu și cu prima rezoluție, a doua rezoluție industrială, să simplificăm procesele de tehnologie și am simplificat toate procesele pentru a le face mai fiabile. Acum însă, și în Europa, trebuie să învățăm să beneficiem din nou de pe urma complexității. Și asta este principalul element caracteristic al uh, noii revoluții industriale. Uh, poți să uh, faci complex sistemul pe care îl vrei să-l realizezi cât se poate de complex, dacă îl organizezi bine și dacă ai suficiente date, informații, poți să profiți de această complexitate și cu big data, cu volume mari și volume mici de date, poți să realizezi o uh, interferență între toate lanțurile, uh, verigi, uh, verigile lanțului de producție. Uitați-vă la acest uh, Uh, element uh, foarte simplu. Este un rulment. Un rulment cu bile. Și dacă ne uităm la ciclul de viață acestui produs în, uh, și adunăm date de la acest produs în cursul exploatării sale, generăm niște date care reușesc să ne ofere suficiente cunoștințe cu privire la Uh, modul în care este folosit acest uh, produs. Deci, practic, informația pe care o generăm astfel poate fi realizată pentru, uh, folosită pentru realizarea unui produs. Dar ideea este că în industria 4.0 acest rulment va genera și va furniza informații care în sisteme de tip big data vor fi prelucrate și vor genera noi produse. Da? Deci ideea este, ideea este că nu trebuie să ne temem de complexitate și putem să folosim, să producem date, nu doar să le consumăm. Da? Gândiți-vă că în momentul în care și generezi informația, informația este deja a ta și nu mai este folosită de concurență. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă la începutul audierii noastre, pentru că, iată, au, au fost incluse și unele elemente filozofice, să spunem așa, colaborarea, colaborarea dintre uh, uman, eh, subiecti umani și uh, roboți, uh, industria uh, reconfigurată în cadrul unei rețele sociotehnologice și, iată, ne-a spus și că nu trebuie să ne temem de complexitate respectiv să nu ne temem să producem date în loc să le consumăm doar. Iată, elemente foarte complexe. Uh, să știți că probabil nu veți avea timp să răspundeți la toate întrebările, dar sunt sigur că veți primi foarte multe întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Al doilea vorbitor este domnul Broetigam, partener la NER Consultancy, absolvent al Universității de la München, este avocat de meserie, a lucrat în calitate de avocat și la Londra și este autorul unui număr de publicații în legătură cu uh, industria 4.0, cloud computing, comerțul electronic, deci tot ceea ce uh, ține de competența comisiei noastre. Deci, uh, domnule Brotigam, uh, sunteți practic în miezul problemei, aveți uh, cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o mare onoare să vorbesc uh, pentru dumneavoastră aici, în Comisia ITRE. Aș vrea să-mi pregătesc slide-urile pentru ca să pot să vi le prezint. E vorba de un aspect juridic în legătură cu Industria 4.0. Știu că este oarecum mai arid, dar e foarte important să discutăm cu oamenii de știință, cu partea tehnică, în momentul în care avem uh, probleme nerezolvate, însă e foarte important și în ceea ce privește robotica să discutăm și de aspectele legale și uh, când vorbim de big data la fel. Haideți să ne uităm în primul rând în ceea ce privește uh, responsabilitatea care este foarte importantă. Punctul 2 e persoana. Întrebarea este dacă avem nevoie de ceva special, artificial, care să reprezinte un robot, astfel încât să putem acorda responsabilitate unei e persoane, unui robot. Nu e vorba numai de persoane fizice, ci va fi nevoie și de o persoană electronică, practic, să vedem dacă această persoană va trebui creată sau nu. După cum a zis și antevorbitorul meu, Big Data este subiectul cel mai important și uh, întrebarea este dacă în acest subiect trebuie să reglementăm în fiecare an sau dacă regulamentul existent este suficient. Haideți să ne uităm la partea de răspundere, în primul rând. Trebuie să facem o distinție între uh, ceea ce sunt produse cu adevărat autonome și produse automatizate. Dacă ne uităm, de exemplu, la mașini, vedem în momentul de față asistența la condus, care este un sistem care te ajută să parchezi, să-ți găsești uh, drumul uh, sau să păstrezi o distanță. Dar, totuși, noi trebuie să conducem. Nu a existat o schimbare majoră. E vorba de un sistem automatizat. Însă, pe viitor, și toată lumea vorbește deja de această variantă, va exista mașina complet automatizată și autonomă, care va face singură toate, luând deciziile chiar ea Și Nu trebuie să interferăm, adică nu trebuie de fapt să interferăm, pentru că mașina face lucrurile mai bine decât noi. Aceasta este condusul uh, autonom sau sistemele autonome. Și dacă ne uităm la responsabilitatea pentru serviciile automatizate eu cred că nu avem nevoie de o legislație nouă, pentru că existen, cea existentă este suficientă. Dacă ne uităm, de exemplu, la responsabilitatea produselor sau dacă ne uităm la responsabilitatea producătorului care a produs produsul respectiv, uh, este suficient ca să acoperim, pentru că în final uh, produsul respectiv este controlat de către un producător și de către utilizator, nu învață singur să se gestioneze. Dacă ne uităm la mașini, sistemul vechi este suficient. Avem responsabilitatea șoferului, avem re, uh, responsabilitatea proprietarului înregistrat și responsabilitatea producătorului. Deci e vorba de trei uh, trei uh, aspecte și avem o tendință a curții de a interpreta din ce în ce mai mult uh, legislația în funcție de evoluția lucrurilor. Așa funcționează lucrurile momentan și funcționează destul de bine. Pentru produsele automatizate, de fapt, la finalul uh, lanțului se află o ființă umană și legislația existentă este Uh, suficientă. Însă pentru sistemele cu adevărat autonome, care sunt uh, autoeducative, să zicem, sau uh, se autoeducă, trebuie să schimbăm legislația, pentru că acolo sistemul ia deciziile sale proprii. Deci acolo avem o lacună juridică. Când ajungem cu adevărat la sistemele autonome, trebuie să reexaminăm legislația, iar atunci trebuie să ne concentrăm pe trei persoane. Pe de o parte, pe utilizator, pe producător și, în al treilea rând, pe software, pe programul folosit, pentru că până la urmă el dictează lucrurile. Dacă ne uităm la cele trei aspecte, cred că din punct de vedere politic nu am dori să găsim responsabilitatea la utilizator. Pentru că dacă o mașină autonomă conduce, tot utilizatorul este cel care preia răspunderea. Poate nu este un mesaj potrivit pentru o nouă formă de mașină. Utilizatorul folosește obiectul, dar nu-l poate schimba, pentru că el chiar nu trebuie să interfereze. Dacă ne gândim, de exemplu, la comunicarea între mașini, atunci poate putem introduce o, utiliza, o răspundere la utilizator. Dar producătorul, cel, ă, pardon, îmi cer scuze, producătorul softului ar trebui el să fie cel care este tras la răspundere. Nici aici nu cred că este bine, să o facem, pentru că, uh, de fapt, se limitează um, dreptul la invenții. Softul și dezvoltatorul de soft nu este chiar cel care beneficiază de întregul produs, pentru că um, softul este introdus în produsul de vânzare. Ar trebui, deci, mai degrabă ca răspunderea să se găsească la producătorul sistemului, el fiind cel care bagă în buzunar banii uh, de pe acest produs. Și Trebuie să găsim și o soluție de asigurări, fiind dat că e vorba de un sistem autonom, e o formă de, uh, de entitate care, dacă nu funcționează bine, trebuie să știm uh, la cine să ne adresăm. Deci este foarte important să găsim o soluție la uh, compania de asigurare. Deci eu zic să ne concentrăm așadar pe producător care se ocupă de robotul ca atare și ar trebui să avem și o responsabilitate legată de el. Altă întrebare este dacă, pe lângă aceasta, avem nevoie și de o e-persoană, astfel uh, încât uh, orice sistem, orice produs să aibă o personalitate proprie juridică. Și răspunsul meu este nu. Avem, de fapt, două lucruri de care trebuie să ținem cont. Pe de o parte, răspunderea și odată cu răspunderea trebuie uh, să vedem în final cui o atribuim, cine se află în spatele robotului, deci nu e nevoie de un, o e-persoană pentru a avea o persoană interim responsabilă. Deci putem să acordăm răspunderea producătorului și să combinăm răspunderea aceasta cu soluția de asigurare. Altceva ce am putea să facem și de ce am putea să ne gândim la o e-persoană este dacă, de exemplu, o e-persoană oferă facturile, comandă, decide ce trebuie să fie cumpărat. Atunci se pune întrebarea dacă E persoana ar trebui să fie o formă de entitate fictivă, astfel încât să îi se atribuie responsabilitatea. Din nou, răspunsul, după părerea mea, este nu, pentru că putem combina robotul de fapt, întotdeauna cu un producător care are nevoie de produsul respectiv. Și deci putem întotdeauna să conectăm declarația uh, e persoanei cu producătorul care are nevoie de produsul respectiv. Și apoi putem să corectăm erorile pe parcurs și să uh, facem uh, ca lucrurile să meargă mai bine pentru acest tip de mașină. Acum, Big Data. Trebuie să discutăm și despre Big Data și în momentul de față sunt două discuții care se poartă. Întrebarea este dacă avem nevoie de o lege care să reglementeze proprietatea datelor, de exemplu mai ales datele non-personale, um, datele um, din producție, din fabrică și a doua, protecția datelor. Întrebarea e dacă avem nevoie de o proprietate asupra datelor, deci o, o legislație care să reglementeze acest lucru. Eu tocmai am făcut uh, o schemă cu mai multe idei posibile. Ar trebui, în primul rând, să ne uităm la legea actuală și, în al doilea rând, să ne uităm și la cum definim datele acestea și să vedem dacă legislația pe care o avem este destul de bună ca să putem face față cu ea. Haideți să vedem care este situația în domeniul datelor non-personale. Știți că avem o un regulament uh, CE din, uh, până în 2018 și uh, scrie foarte clar în acest regulament ce este o dată personală. Însă despre datele non-personale e mai dificil de definit. Dacă eu vă spun că sunt 11 grade, aceasta e o dată nepersonală, dar vă, uh, vă este utilă? Da! Dacă vă spun că sunt 11 grade în mașină, și este prea frig pentru mașină sau dacă vă dau o informație care se poate combina cu altă dată, atunci ea are un sens. Cum se definește însă ce e protejat de legislație și ce nu? Am putea să ne concentrăm, de exemplu, numai pe un cod binar, adică protejăm orice, orice informație. Dar veți vedea cât de dificil este să facem acest lucru, pentru că dacă protejăm tot, atunci uh, trebuie, în paralel, să reglementăm și felul în care avem acces la lucruri. La, la informații. Deci eu zic că legislația existentă e suficientă. Avem legislația pentru, privat, pentru sfera privată, pentru secretele comerciale, pentru concurența neloială și avem și un lucru foarte interesant, o legislație pentru baza de date. Această legislație a fost creată de asemenea aici, în Europa, și poate că am putea să lucrăm cu această legislație. Deci motivul pentru care spun că nu avem neapărat nevoie de o legislație nouă, eventual doar pentru protecția inovării, dar de ce? Pentru că nu e vorba de inovare, e vorba doar de o conectare a unor date existente. Avem nevoie de legislație pentru a avea piețe transparente, piață digitală transparentă? Nu cred, pentru că eu nu văd nicio lacună pe această piață momentan. De ce atunci să reglementăm mai mult? Și dacă avem nevoie de un echilibru de puteri, uh, Cred că nici aici nu e nevoie, nu se justifică. Deci ceea ce este necesar este să avem o legislație pe contracte, adică legislația antitrust, legislația pentru concurența neloială și poate și uh, legislația pentru protecția datelor pe care o avem. Avem regulamente CE, noi, uh, așa numitul Privacy by Design, avem și alte tipuri de date protejate de legislații. Deci dacă însă vom avea principiul scopului specificat, atunci principle of specified purpose va trebui să încercăm să uh, reglementăm acesta pentru că nu este reglementat în Europa. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Foarte interesante subiecte, despre, mai ales despre mașinile autonome, e-persoana și tot ce este legat de Big Data. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Deci, următorul vorbitor este domnul Edi Rulands, care este vicepreședintele cercetării și dezvoltării de la Siemens. Înțeleg că ați înțeles, început la Siemens acum câteva câțiva ani. În secolul 20, de fapt, dacă e să vorbim uh, în secole, ați, aveți un diplomă de chimist, ați făcut doctoratul în chimie și ați lucrat la, uh, chiar la birourile de la Bruxelles ale firmei Siemens mai de mult cel mai uh, important proiect de dezvoltare este legat de dreptul de proprietate intelectuală. Un subiect extrem de important din perspectiva subiectului nostru. Așa că vă dau cuvântul și uh, ascultăm cu interes ce aveți să ne spuneți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat. O să mă concentrez astăzi pe transformarea digitală a industriei Uh, de fabricație. Deci, cuvântul cheie este Industrie 4.0. Știm cu toții că digitalizarea a început uh, uh, în afacerile cu consumatorii, cărți digitale, streaming de muzică și așa mai departe, dar acum s-a extins și la domeniul business to business. Și toate aceste domenii pe care le vedeți aici sunt acoperite de Siemens. Dar astăzi o să ne concentrăm asupra digitalizării în sine care este o creație ce pornește de la proiectarea produsului până la final, la întreținere, la mentenanță. Și acest lucru se aplică pentru toate aceste sectoare verticale pe care le vedeți aici. Există, bineînțeles, și provocări uh, care s-au schimbat uh, în ultima vreme. După cum vedeți, avem produse mult mai complexe, așa cum a spus și antevorbitorul meu clientul vrea produse individualizate și vorbim despre producție de masă individualizată și folosim date pentru a crește și a îmbunătăți calitatea și, de asemenea, eh, ehm, eficiența energetică este o, un element cheie dacă vrei să rămâi eh, competitiv. Industrie 4.0 este un eh, proiect pentru viitor din Germania care se referă la viziunea producției industriale dincolo de anul 2025 și încearcă să rezolve toate aceste noi provocări aduse de digitalizare în industria de fabricație. Integrează toate fazele, de la idee, de la proiect, până la serviciile ulterioare vânzării. Noi îi spunem geamănul digital, deja s-a vorbit despre asta, deci, vedeți fotografiile din partea de jos a ecranului, arată linia reală de producție, deci lanțul real de valoare și în paralel cu acesta există un lanț de valoare digital pentru industrie în care încep cu un produs, încep cu designul produsului respectiv și ai uh, un plan de producție, îl fabrici și după aceea te ocupi de servici. Și așa, același lucru se întâmplă și în industria proceselor. Acolo nu încep cu uh, proiectarea unui uh, produs, ci încep cu un proces în laborator de testare pe care îl extinzi la scară industrială și ajungi până la urmă la un produs finit. În dreapta vedeți cum funcționează paralelitatea între lumea reală și lumea virtuală. Toate datele care sunt generate în fiecare pas al lanțului de producție real pot fi folosite pentru a îmbunătăți pașii anterior sau ulterior de producție. Dar care sunt cele patru elemente cheie? Le vedeți aici în stânga. În primul rând, e nevoie de un soft industrial și de un portofoliu de automatizare pentru întreprinderea digitală, și acesta trebuie să fie uh, făcut în mod specific pentru clientul tău. De asemenea, ai nevoie de o rețea de comunicare industrială, ai nevoie ca această uh, industrie să fie securizată și apoi trebuie să oferi servicii industriale pentru clienții tăi. Acest lucru se poate face pe platforme comune pentru aceste industrii. Și ajung acum la un exemplu din practică. Producția mașinii Maserati Ghibli. Acum se face în totalitate folosind această întreprindere digitală și folosește în paralel datele virtuale și reale pentru a optimiza întregul proces de fabricație, de la proiectare până la final și am reușit să avem o creștere a eficienței de producție cu aproximativ 30%. Deci uh, am scăzut de la 48 de luni la 32 de luni din momentul proiectării până la ieșirea pe piață. Ah, acum când vorbim despre roboți, vedeți aici un material animat, așa se întâmplă lucrurile astăzi. Roboții în fabrică primesc datele, vorbesc între ei, se așteaptă reciproc, asamblează o mașină și apoi merg la pasul următor. Deci toate aceste variabile pe care le ai într-o asemenea fabrică, prin intermediul acestor roboți, toate aceste variabile trebuie să fie programate diferit și separat în fiecare robot în parte. Dar mâine, vor, de, pentru viitor, vorbim despre sisteme mai inteligente și mai autonome, care pot, în mod independent, să vadă ce urmează. Și, practic, le dai un fel de rețetă inițial, le spui la ce te aștepți să realizeze, dar nu le spui și cum să o facă. Și în momentul respectiv, ei își fac în mod complet independent procesul de producție și pot să modifice întregul proces în funcție de deciziile lor. Încă mai lucrăm la asta. Bineînțeles, oamenii și mașinile autonome vor conlucra foarte strâns și deci este o necesitate ca acești roboți să recunoască acțiunile omului care se află uh, lângă ei, astfel încât să se poată mișca mai repede atunci când nu au un om în vecinătate și mai lent atunci când este un om prezent. Apoi, în ceea ce privește datele, volumele mari de date. Vedeți în stânga produsele instalate. Noi avem deja o bază de date de aproximativ 300.000 de dispozitive în toată lumea, dar aceste dispozitive, aceste produse care sunt uh, instalate pot fi o turbină, o centrală electrică, un tomograf, și așa mai departe. Deci poate fi orice. Toate aceste sisteme generează date și pentru a analiza aceste date trebuie să ai mm, un know-how. Trebuie să știi dacă vine din domeniul energetic, din domeniul sănătății, din domeniul transportului, trebuie să știi contextul și trebuie să știi algoritmii și analitica din spatele acestor date astfel încât să le poți transforma în date inteligente, ceea ce te ajută pe tine și ajută și pe consumatori, pe clienți să-și îmbunătățească performanțele de producție, să reducă costurile și așa mai departe. Și un exemplu bun este, firește, um, acceleratorul de particule de la CERN, pe care probabil cu toții îl știți, este cea mai complexă, cel mai complex uh, instrument uh, de pe pământ, practic, care o, un diametru de 27 de kilometri, ajunge la 190 de grade Celsius, are sisteme integrate de control uh, și aproximativ 600 de, control, de controller și toate aceste date sunt folosite de Siemens pentru a verifica sănătatea sistemului și pentru a vedea dacă uh, Uh, există probleme de operare. Încă nu vorbesc aici despre datele științifice care sunt generate, ci doar pentru ca această mașinărie să funcționeze și să aibă o productivitate bună, generăm aproximativ 100 de tera de date pe zi. Și în același timp, uh, avem 40 de terabits de date științifice pe secundă produse de această mașinărie și toate aceste date trebuie să fie analizate. Și asta se face cu instrumentele analitice care îți permit îmbunătățirea mașinăriei, uh, și uh, având în vedere că dimensiunile atât de mari ale instrumentului, uh, trebuie aproximativ uh, două săptămâni de, să depistez o, o eroare pe parcursul celor 27 de kilometri. Vreau să închei cu această imagine, cu acest slide, unde vedeți pe partea dreaptă internetul lucrurilor care este în interesul tuturor, dar pentru clienții noștri care au uh, infrastructură critică, o fabrică, uh, o rețea inteligentă, o centrală nucleară, acceleratorul de particule și așa mai departe, toate acestea au nevoie de cerințe mai mari în ceea ce privește fiabilitatea și serviciul uh, protecției datelor. Și atunci clientul este cel care decide uh, dacă folosește acest uh, internet al lucrurilor care trimite toate datele brute către cloud sau dacă uh, analizezi datele local, astfel încât să generezi uh, date inteligente la nivel local și apoi transmiți aceste date către noi, spre exemplu, către Siemens, atunci când este nevoie de mentenanță. Dar datele pure, datele proprietarului mașinăriei, rămân la proprietar. Și aceasta este o rețea a sistemelor, pentru că sistemele comunică între ele. Nu trebuie întotdeauna să intre pe internetul deschis cu datele uh, lor. Este o altă filozofie, dar este legată mai mult de consumator în domeniul business to business. Cred că am ajuns la finalul discursului meu, am mai rămas, am depășit cu 20 de secunde, așa că am cer scuze, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mergem pas cu pas către un sistem complet nou, un sistem autonom de robotică. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întreprinderi digitale care sunt foarte importante pentru viitorul nostru și poate vor trebui luate în calcul pentru legislația viitoare și îl invit pe domnul Frederic Ekalainen care este al patrulea vorbitor al nostru și care este un antreprenor în serie și director al unui startup finlandez care se ocupă de revoluționarea industriei uh, de colectarea deșeurilor la nivel mondial. Economical waste collection plans for entire city. Startup-ul uh, domnului Kokalainen se ocupa de gestionarea revoluționară a deșeurilor uh, din comunitățile urbane. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru invitație, estimate domnule președinte. Nu sunt nici medic, nici inginer. Sunt un întreprinzător și voi încerca să vă ofer exemple practice în ce privește Uh, interacțiunea dintre big data și uh, procesele uh, industriale, care ar putea să ne transforme viața de zi cu zi. Foarte pe scurt despre compania noastră. Am, înființat compania în 2010 cu intenția de a uh, colecta printr-o infrastructură IT date suficiente pentru generarea unor noi procese industriale și de producție. Și am, încercat, am început uh, cu sectorul colectării deșeurilor, care nu a fost foarte tehnologizat până acum, dar uh, tocmai de aceea se pretea uh, la o regândire a procesului. Am început uh, acest startup în Finlanda, de unde mă și trag. Am obținut deja unele succese moderate și am uh, deschis deja filiale în alte părți în Europa și în America de Nord, dar și în Japonia. Poate că nu știți, dar gestionarea uh, deșeurilor este o industrie enormă. Este mult mai mare decât, de pildă, businessul telefoanelor celulare pe care ne imaginăm că este foarte, o afacere foarte mare. Aproape un trilion de euro anual este cifra de afaceri și ca și deșeurile și gunoiul și industria aceasta crește anual. Deci are nevoie de noi modele de organizare și de gestionare. Oamenii din mediul urban Uh, generează de peste două ori mai multe deșeuri decât oamenii care trăiesc în mediul rural. Există sute de milioane de containere și recipiente de uh, gunoi, milioane de camioane uh, care colectează acest gunoi, dar Interesant observat, de pildă, este că 50% din piața deșeurilor este reprezentată de logistici, infrastructurile logistice. Aceste elemente logistice până acum nu sunt interconectate. Iată cum se colectează gunoiul astăzi. Avem mașini și gunoieri care strâng gunoiul din mii de containere și pubele. Eh, practic trebuie să mergi fiecare zi, fiecare a doua zi, fiecare săptămână să golești deșeurile din eh, eh, gospodării, facilități industriale, spitale și așa mai departe și trebuie să reușești să apreciezi cantitatea de deșeuri care se produce acolo. Noi ce ne-am propus este să transformăm acest model static într-un model genera- ă, ă, dirijat ă, prin date culese, deci care ne arată când se acumulează, cât se acumulează și ne arată când trebuie să mergem să golim pubelele. O imagine aici este din Finlanda, alta din Barcelona, iată, alte imagini din Finlanda și din alte orașe, parcă din Europa. Asta este problema. Dacă nu ajungi la timp să uh, colectezi gunoiul, atunci apare o mare problemă de mediu și de sănătate publică. De aceea am creat niște senzori care pot fi montați în interiorul oricărei pubele, care transferă date în legătură cu rata de umplere a containerelor aceste date urmând să fie transferate într-o platformă uh, de tip cloud și uh, astfel avem o analiză foarte bună a gradului de vitezei de umplere a pubelelor, ceea ce permite o foarte bună programare eficientă a uh, mașinilor de colectare. Am reușit astfel să Uh, reducem cu aproape 50% costurile uh, pentru logistica uh, colectării gunoarelor. Asta înseamnă zeci de milioane de euro anual bugete ale autorităților locale care sunt economisite până la urmă. Sensorii sunt doar o metodă de generare și colectare de date. Sunt aparate dispozitive autonome care Uh, se sizează și mișcarea din pubele, și temperatura, și alți parametri fizici. Care sunt beneficiile? Sunt evidente. Odată, costuri operaționale mult scăzute, care încurajează în același timp uh, reciclarea. Dacă știi cât uh, deșeuri generezi și câte materii prime regenerabile generezi, atunci știi care poate fi impactul posibil asupra mediului dacă reciclezi. Ă, ă, obținerea oțelului, oțelului din ă, materiale reciclabile este cu 75% mai puțin energofagă ca și obținerea oțelului din, din minereu. Deci există posibilitatea ca prin utilizarea de tehnologie de date să nu mai depindem atât de mult de importul de materii prime. Este o schimbare de paradigmă foarte interesantă. Iată câțiva din clienții pe care avem deja în Europa, în țările de jos, uh, un mare pionier în ce privește deșeurile și reciclarea lor, în Spania, în țările nordice, multe uh, comunități din uh, Regatul Unit, zona metropolitană London, dar colaborăm și cu New Yorkul, Uh, un oraș cu care colaborăm foarte bine și observăm că aceste sisteme transformă modul în care uh, orașele și multe comunități uh, vor fi măsurate după eficiența lor în viitor. Eh, toate aceste comunități, autorități publice au îmbrățișat eh, cu mare deschidere eh, tehnologia noastră pentru că așa pot, pot realiza servicii mult mai bune pentru populația, populațiile lor. Și în și în Japonia am reușit, cu toate că suntem un startup european, să ne Eh, impunem și te- revoluția noastră eh, de tehnologizare a deșeurilor este foarte bine primită acolo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Iată un și un exemplu, o aplicație concretă. Deci, eh, noi nu folosim zilnic doar telefoanele celulare, ci generăm zilnic și gunoaie și deșeuri, de aceea este foarte important să ne raportăm uh, ca atare la această problemă. Să trecem așadar la sesiunea de întrebări și răspunsuri cu uh, colegii noștri și acum, în numele grupului PPE, domnul Boni are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Uh, mulțumesc pentru aceste prezentări, în primul rând și aceste idei foarte interesante despre Industria 4.0 și despre Big Data și despre roboți. Eu cred că trebuie să începem dezbaterea dacă vrem să ne atingem obiectivele cu privire la avantajele noi competiții în domeniul industriei acesteia noi. Însă am câteva uh, Întrebări. În primul rând, ce părere aveți despre condițiile pentru dezvoltarea acestor uh, domenii care sunt legate de conectivitate în domeniul infrastructurii, în domeniul uh, infrastructurii de calitate și a rețelelor de calitate, centrele de computerizate de înaltă performanță, peste tot în Europa. Ce părere aveți despre comunicarea dintre nu numai utilizatorii ca umani, ci și utilizatorii ca mașini, de la mașină la mașină? Ce părere aveți despre felul în care trebuie să fie asigurată mai, o infrastructură de calitate pentru astfel de proiecte. Al doilea subiect, sau al doilea punct, se referă, după cum a zis și profesorul înainte, la date ca sursă. Sunt absolut de acord că trebuie să ținem cont de problema de ownership a datelor, deci de proprietate. Însă trebuie să înțelegem în același timp și cine generează aceste date, pentru că nu numai uh, persoanele generează aceste date, ci și sunt generate automat de către mașini. Așadar, regulile importante pentru protecția datelor, pentru securitatea datelor, mai ales atunci când e vorba de date personale, ar trebui să fie diferite de uh, atunci când uh, sunt uh, produse de către mașini. Deci ce părere aveți, cum se poate rezolva problema proprietății datelor și cum poate fi uh, rezolvată problema conștientizării procesului acesteia, pentru că industria aceasta se bazează pe date. O altă întrebare se referă la relațiile noi dintre ființe umane și roboți. Sunt de acord că avem nevoie de o formă de regulă pentru cooperare și că avem nevoie și de comunicare. Și dacă am înțeles corect, nu e vorba numai de comunicare mecanică, ci e vorba de folosirea vocii noastre și avem aplicații în acest sens care sunt foarte importante pentru ca să uh, creăm sistemul de asistență prin care putem transmite, de exemplu, date de voce prin smartphone-uri către mașini. Deci trebuie să ne gândim de ce fel de comunicare avem nevoie când colaborăm cu roboți și cum să descriem această răspundere. A fost foarte interesantă prezentarea domnului profesor Broitigam când vorbea despre e-persoană. Și eu sunt foarte precaut când vorbim despre anumite responsabilități în uh, forma lor tradițională, pentru că avem nevoie de soluții complet noi și cred că trebuie să ne gândim la aceste soluții noi. De altfel, aș vrea să vă spun că există anumite proiecte ale Comisiei Jurii și ale Comisiei ITRE, în care am putea și noi să fim mult mai implicați și la care am putea să aplicăm toate aceste informații. Mai sunt de acord și că avem nevoie de anumite reguli, dar nu trebuie să suprareglementăm. Și un ultim, de fapt nu ultim punct, uh, este legat de așa numita um, individualizare sau customization. Cred că dacă vrem să creăm un produs, trebuie să, le, uh, să creăm o standardizare a proiectelor și a serviciilor și a serviciilor personalizate. E vorba de o nouă valoare adăugată și eu cred că avantajul acestei industrii 4.0 este exact acesta. Însă pentru a reuși, după cum ați spus și dumneavoastră, uh, domnule Rolands, avem nevoie de o platformă comună pentru ca să se pună împreună securitatea, comunicarea în domeniul industriei și serviciile. Deci e nevoie să vorbim despre platforme în noul context și nu numai despre platforme ca o posibilitate comună. Și încă o întrebare. A fost foarte frumos. Da, ați făcut o intervenție foarte lungă. Ultimul punct cu privire la reglementare. Nu, eu cred că o să mai fie uh, întrebări uh, după aceea. Îmi pare foarte rău, nu pot să vă dau atâta timp cuvântul. Doamna Werner, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am vorbit foarte mult acum despre nivelul tehnologic al industriei 4.0 am vorbit despre partea din punct de vedere al uh, întreprinderii, despre nevoia de acțiune, despre noile modele de afaceri și noile abordări. Eu aș vrea să mai menționez un aspect care nu s-a menționat și anume trebuie să vedem cum îi cooptăm pe lucrători. Pentru că nu e vorba numai de procese, e vorba de noi modele de afaceri, de riscuri noi care sunt mai ales de partea angajaților. Mai ales angajații sunt, după părerea mea, confruntați cu niște provocări foarte mari. Ați putea, eventual, din experiența dumneavoastră, să ne spuneți în um, care întreprindere a funcționat bine această schimbare sau dacă există state pe care ați vrea să le dați de exemplu pozitiv și de model în domeniul formării profesionale și formării continui, nu e și felul în care s-a, de exemplu, s-a organizat uh, poate comitetele de întreprinderi, cum s-au schimbat, există studii pe care am putea să le folosim, avem nevoie de studii noi. Deci, aș vrea să știu și, de exemplu, și în domeniul academic, dacă s-au făcut schimbări. Mi se pare că în, în partea de angajați ați vorbit cam puțin de schimbări și mă interesează și dialogul social la nivelul uh, Uniunii Europene. O a doua întrebare, pentru că aici în Comisia ITRE noi discutăm despre regulile de drept civil în domeniul roboticii, dumneavoastră ați abordat exact acest subiect și am o întrebare în legătură cu Big Data și anume în legătură cu ce au întrebat colegii despre infrastructură. Ce fel de bandă largă avem nevoie pentru aceste noi structuri? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Werner. Și acum îi dau cuvântul domnului Toșenovski din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi limba mea maternă. Mulțumesc oricum pentru prezentare foarte mult. A fost o prezentare extrem de interesantă din partea tuturor și o discuție mi se pare palpitantă acum. După părerea mea, este și foarte actuală. În ziua de astăzi, în Parlament, în mai multe comisii, se discută despre rolul roboților, despre evoluția tehnologiei robotice și despre cercetare și dezvoltare. Și se discută și despre metodele de normalizare pe care am putea să le aplicăm și care ar putea fi o frână, pe de altă parte, pentru că impun criterii prea stricte. Aș vrea să pun următoarea întrebare. Care trebuie să fie rolul legislației? Aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului profesor Broetigam, pentru că dânsul a spus că Exact, nu vreau să repet ce a spus cuvânt cu cuvânt, dar a spus că legislația de astăzi este suficientă pe, pe scurt și în multe cazuri așa este. De foarte multe ori ce se întâmplă este că legislația, cercetarea și uh, dezvoltarea se frânează una pe alta. După părerea mea personală, ar trebui să ne concentrăm mult mai mult pe promovarea mediului academic, pe cercetare, pe dezvoltare, pe infrastructură, care trebuie și ea dezvoltată. Infrastructura informatică, IT, Uh, rețelele de bandă largă și așa mai departe. Sunt toate foarte importante. Mie ce mi-e teamă este că dacă reglementarea va fi prea strictă, atunci s-ar putea frâna dezvoltarea. Dezvoltarea tehnologică este extrem de rapidă și nu în același timp merg toate procesele. Tehnologia de multe ori se dezvoltă autonom, fără intervenția administrației. Aș dori să reiau ce a spus directorul, uh, domnul Rolands, dacă atacăm prea mult, dacă avem metode prea radicale de optimizare, atunci s-ar putea să creăm probleme. Noi uh, trebuie să avem un singur tip de mașini, pentru că modelele acestea generează un singur tip de date și astfel s-ar răfrâna potențialul și cred că nu vom mai putea folosi la maxim potențialul, de aceea vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră, ce ar trebui să facă Parlamentul aici, unde considerați că trebuie să intre rolul Parlamentului, unde trebuie să intre în, în rol, în joc Parlamentul. Uh, poziție. Ar trebui să avem oare o atitudine activistă, proactivă sau considerați mai degrabă că ar trebui să uh, surmontăm barierele existente și uh, să depășim gândirea noastră tradițională din uh, prezent. Eu aș vrea să putem circula cu multe tipuri de mașină, nu numai cu un singur timp de mașină autonom. Mulțumesc! Mulțumim pentru această intervenții, stimați colegi. Înțeleg că întrebarea dumneavoastră, stimate coleg, uh, se referă la modelul uh, colaborării cu uh, sistemele autonome fără niciun fel de cadru de legiferare și de reglementare, nu? Domnul Butikofer de la Verzi, un minut. Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor, uh, referenți pentru prezentări. You mentioned in passing Domnule Puț, ați menționat uh, în trecere că și China s-a angajat în promovarea acestui salt uh, uriaș înainte din punct de vedere tehnologic spre exemplu, au, uh, au o strategie Made in China 2025 care definește în mod clar scopurile pe care le urmărește țara. Pe mine m-ar interesa în acest context care ar fi sfatul dumneavoastră în ceea ce privește strategia pe care industria europeană și legiuitorii europene ar trebui să o adopte când uh, sunteți conștienți de recentul caz Cuca și uh, comisarul a exprimat uh, foarte clar punctul său de vedere că Europa ar trebui să apere industriile și tehnologiile de importanță strategică dacă dorește să joace în continuare în avangardă. Cum considerați dumneavoastră că ar trebui să facem acest lucru? Există îngrijorări deosebite legate de China în acest context? În al doilea rând, IMM-urile nu s-au aflat în centrul prezentărilor dumneavoastră, domnilor, și acum pentru standardizările IMM-urilor în cadrul acestor noi tehnologii reprezintă o îngrijorare fundamentală. Întrebarea mea este la ce nivel ne-ați eh, sfătui să eh, mergem către standardizare la nivel european, la nivel internațional, deci cum, cum ar trebui să găsim o cale de standardizare. Și în al treilea rând, eh, competențele digitale. Cred că este un secret deschis că un mare procentaj al forței noastre de muncă nu are încă uh, Um, competențele digitale necesare. Există o sferă de aplicare din punctul dumneavoastră de vedere pentru o inițiativă europeană, un joc european în acest uh, sens, pentru că din punctul de vedere al dezvoltării unei piețe digitale unice, ai presupune că ar trebui să fie, dar pe de altă parte, dacă mergi în funcție de competențe, Astea sunt la latitudinea statelor membre și unor chiar a regiunilor. Și atunci cum facem față acestor uh, provocări? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Kohlicek, domnul vicepreședinte al uh, comisiei noastre, numele GUE. Mluvil také česky, tak jako můj kolegáček. Tak za prvé máme vysokorychlostní internet, čili data jsme schopni už dnes. Da, mulțumesc domnule președinte. În prezent deja avem rețele de bandă largă, ceea ce permite transportarea datelor cu viteză relativ uh, crescută. Asta e un aspect. Pe de altă parte, se pune problema regimului de proprietate asupra datelor. Astronomii, de pildă, culeg foarte multe date care sunt publicate în internet. Iar alte persoane juridice și fizice se folosesc de aceste date fizice uh, uh, utilizându-le pentru realizarea unor noi produse și servicii. Deci datele sunt culese și analizate. Dacă preîntâmpinăm libera utilizare a acestor date, atunci nu progresăm. Și un alt aspect este automatizarea. Vreau să îi rog pe estimații noștri uh, oratori să vină în fabrici și să vadă cum se realizează lucrurile. Pe de o parte, aparatele de măsură, de pildă într-o sticlărie, măsoară diferitele componente care până la urmă duc la realizarea sticlei, coloranți, nisip și așa, siliciu și așa mai departe. Peste tot, la toate utilajele sunt culese niște date. Dar aceste date sunt apoi procesate și în funcție de necesitățile, de cerințele concrete, se uh, recompun în anumite formate care până la urmă dau uh, naștere unui produs nou. Asta înseamnă, în cele din urmă, uh, industria 4.0. Și toate aceste produse uh, sunt uh, automatizate. Dar ce, fac, ce mai fac atunci oamenii care lucrează în aceste fabrici? Uh, producători, manipulatori, programatori și așa mai departe. Huh? Da? oamenii care, oamenii care nu mai sunt, de care nu mai e nevoie în procesul de producție, ce pot să facă ei? Ei pot să meargă să cerceteze la Institutul Fraunhofer, dar altă șansă n-au. Deci, credeți că este corect să elaborăm un protocol unitar pentru culegerea tuturor formelor de date? Mulțumesc! Coleg Dario Tamburano on behalf of UNFF. Mulțumesc, domnul Tamburano, în uh, numele NSS. Mulțumesc din suflet tuturor vorbitorilor pentru că au prezentat anumite planuri, de fapt, de viitor pentru noi, dar deja prezente în lume câteodată. Noile provocări uh, în domeniul tehnologiei sunt provocări și pentru legislație. Trebuie să legiferăm, dar, de fapt, acum trebuie să prevedem legislația rapid. Am o întrebare pentru reprezentantul Siemens. Uh, cloudurile, big data și internetul mă interesează foarte mult. Mâine se va vota în această comisie poziția ITRE cu privire la nou regulament pentru labelingul energetic. Și deci folosesc o ocazia prezenței dumneavoastră pentru ca să vă întreb ce părere aveți despre potențialul așa numitelor uh, smart uh, apps pentru uh, și appliance pentru că ce vorbesc aici este de, e vorba de aparatele electrodomestice cu senzori care sunt legați în rețea. Mă interesează părerea dumneavoastră despre aceste electrocasnice care sunt în legătură cu smartphone-uri, pentru că aceasta înseamnă că ele vor putea transmite date despre consum și despre sistemul electric. Eu cred că, credeți că acesta este viitorul în Europa? Credeți că aceste date pot fi cu adevărat utile pentru eficiența calitativă și nu numai cantitativă a sistemelor electrice și energetice și pentru stabilizarea acestor sisteme? Credeți că pot contribui la reducerea congestiilor în rețea și la costurile pentru utilizatorii finali? Industria în Europa este gata să pună pe piață aparatură astfel dotată, așa cum este situația, de exemplu, pe alte continente, Asia sau America mai precis, unde există strategii însă din partea legiuitorilor uh, extra-UE, dar mă întreb dacă există și la noi o astfel de strategie. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, colegul Roel, nu mai este cu, prezent printre noi și atunci îi dau cuvântul lui Eduard Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru prezentări și trebuie să spun, wow! Ascultându-vă, am impresia că nu suntem foarte departe de un director de întreprindere care apasă pe, apasă pe un buton dintr-un zgârie nord din New York și face economia mondială să funcționeze. Uh, asta clar o să ne schimbe obiceiurile de lucru, organizațiile de lucru și aportul nostru. Și atunci uh, vreau să adresez o întrebare. Cine va plăti modelul nostru social? Pentru că, mod clar, va avea un impact și asupra lui. Uh, industria 4.0 și accelerează modernizarea, dar, pe de altă parte, există și elemente pozitive, pentru că, prin explicațiile pe care ni le-ați dat, uh, Asta ne ajută mult în dezbaterile pe care le avem. Nimeni nu ne va putea spune că este complicat și imposibil să ai o trasabilitate a produselor care se fabrică aici și colo. Pentru că din dezbaterea pe care o avem, mai ales uh, în ceea ce privește ETS-ul, ni se spune că este imposibil să facem o trasabilitate a unui produs care se face în China. Dar acum uh, ne spuneți că nu e așa. Am câteva întrebări legate de riscul de spionaj industrial, dar deja ne-ați răspuns parțial la asta, dar vreau să spun că industria 4.0 este oare o industrie dezumanizată, fără lucrători? Și pentru a încheia, această accelerare este foarte bună, dar uh, rețeaua actuală sau rețelele actuale, sunt ele adaptate la aceste nevoi ale industriei 4.0? Am fost doar câteva observații foarte succinte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru observații și pentru întrebări. Dragi colegi, vreau să știu dacă mai dorește cineva să intervină, cu excepția domnului Boni, pentru că altfel dacă nimeni nu mai are nimic de uh, discutat, o să acord minutele rămase domnului Boni. V-ați să terminați uh, ce ați avut de spus și acum aveți timpul necesar. Domnule președinte, multe s-au menționat deja de către colegi. Întrebarea era ce fel de uh, cadru legislativ și nelegislativ uh, este necesar pentru asemenea soluții și cred că este important să înțelegem că în multe domenii, din cauza competiției între legislație și tehnologie, în care tehnologia întotdeauna câștigă pentru că tehnologia este mai rapidă decât munca noastră ca legiuitori, și cred că este important deci să înțelegem că avem nevoie de reguli, dar asta nu înseamnă că avem nevoie de regulamente puternice. Avem nevoie să ne gândim uh, în ce domenii vom avea nevoie de soft law, de coreglementare, autoreglementare, coduri de conduită, spre exemplu. Cred că asta este extrem de important. Dar, evident, atunci când vorbim despre soluții rapide, trebuie să folosim legislația existentă. care se concentrează asupra răspunderii legate de roboți. Aici nu avem o soluție rapidă și vă mulțumesc foarte mult pentru uh, inspirația oferită și pentru acest concept de e-persoană, de persoană electronică. Am înțeles că și dumneavoastră analizați acest concept și puneți multe întrebări, dar cred că pas cu pas trebuie să mergem înainte și să ne gândim ce fel de cadru legislativ este necesar uh, și să-l susținem pentru a susține dezvoltarea tehnologiilor. Deci asta vreau să spun pe lângă ceea ce au spus colegii. Mulțumesc foarte mult! Cred că putem reveni la oratorii noștri și o să vă rog să răspundeți întrebare cu întrebare dacă doriți, pentru că avem timp uh, suficient. Domnule Roland. Mulțumesc foarte mult. Au fost foarte multe întrebări. Mi-am luat notițe, dar nu știu dacă am notat tot. Vreau să încep cu întrebarea domnului Marta. Noi nu credem că fabricile vor fi dezumanizate, pentru că avem un exemplu bun în Amberg, unde în urmă cu 10 ani aveam 200 de lucrători și acum este o fabrică 4-0, uh, dar cu același număr de angajați. Deci productivitatea a crescut uh, de patru ori, uh, dar și competențele lucrătorilor au fost educate și reformate în conformitate cu evoluția tehnologiei, dar, cum spuneam, a fost o productivitate mult mai mare. Și dacă n-am fi făcut asta, fabrica respectivă ar fi fost închisă deja acum pentru că n-ar fi fost competitivă. Uh, deci, ideea este să rămâi competitiv față de tot restul lumii și să urmărești aceste tendințe, pentru că altfel în China, în SUA, în Corea, ei vor face acest lucru și am văzut deja, pentru că în uh, robotică există un studiu care spune că Germania are 280 de roboți per 10.000 uh, de angajați. Uh, în Japonia sunt mai mult de 300, în Corea sunt mai mult de 400, iar în Uniunea Europeană media este de 80, deci e clar că este loc de îmbunătățire. Dar dacă deja în Japonia și în Corea se face așa și la fel și în Statele Unite, cred că trebuie să ținem și noi pasul cu ei. Asta este realitatea. Noi n-am văzut o scădere a numărului de angajați uh, în uh, această fabrică modernă din Amberg de care v-am spus. În ceea ce privește utilizarea datelor și optimizarea datelor, până la urmă vom avea același model atunci când folosești um, streamline-ul unei mașini pentru a fi mai puțin uh, rezistent, pentru a uh, întâmpina mai puțină frecare, este clar că trebuie să vezi fiecare produs în parte, cu fiecare trăsătură în parte, fie că vorbim despre Maserati, despre Porsche, despre BMW și așa mai departe, designul o să rămână particular pentru fiecare în ele, deci nu, nu toate mașinile vor arăta la fel în ciuda uh, acestor aspecte care țin de aerodinamică. În ceea ce privește modelele de standardizare, cred că ar trebui să avem o standardizare la nivel global, combinată și cu uh, regulamente soft și cu o adaptare rapidă la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi pe, în industrie, pentru că dacă nu ești rapid, vei fi foarte rapid uh, dat la o parte. În ceea ce privește conectivitatea, este firește nevoie de infrastructură. Vom avea nevoie pentru fabrici conectate, vom avea nevoie de rețele de bandă largă interconectate și de mare viteză, pentru ca transmiterea datelor să fie făcută într-un volum cât mai mare. Și acest lucru nu se întâmplă pretutindeni în Europa în acest moment. Deci rețelele de calitate mare sunt indispensabile. Deocamdată o să mă limitez la aceste răspunsuri și o să le las colegilor posibilitatea să intervină. Înțeleg că au existat și întrebări uh, concrete adresate domnului Kekalainen. Vă rog. Da, am avut și eu câteva observații legate de conectivitate, pentru că este un domeniu în care lucrăm uh, din greu. În momentul de față avem senzori și acorduri globale cu rețelele, cu operatorii de rețele private din uh, toată lumea. și avem uh, conectivitate de date, tehnologia este cam aceeași care se folosește și, în, uh, și la telefoanele mobile. Uh, la nivel european, dacă am putea renunța la toate taxele de roaming și dacă am avea o tehnologie, o platformă, o rețea europeană, asta ar funcționa ca o platformă pentru noile inovații și ar ajuta companiile mici și mari să ofere servicii și să inoveze și să colecteze mai multe date. Cred că în urmă cu 10 ani sau mai bine de 10 ani, toți operatorii de telecomunicații voiau să-și construiască uh, poziția pe piață în uh, tehnologia celulară și investau în tot felul de sisteme. Cred că riscul este ca fiecare operator să dorească să aibă propriile soluții pentru a prinde o cotă de piață cât mai mare. Și cred că acesta este un risc care Uh, din păcate, va crește costul interconectivității, pentru că e nevoie de milioane de, de senzori care să, facă, să asigure acest lucru. Încă ceva a fost uh, o discuție legată de date uh, personale sau publice sau private și generate de utilizatori sau de echipamente. Uh, Uh, prin definiție, datele emise de autoritățile publice ar trebui să fie publice, mai ales datele brute care sunt colectate. Dar, după cum știm, datele brute nu fac nimic. Trebuie să uh, analizăm aceste date și să găsim soluții. Și pentru asta este nevoie de multă muncă, de algoritmi, de calcule și cred că uh, Chiar dacă datele sunt colectate de la entități publice, rezultatul final nu ar trebui să fie public. Pentru că aceste corporații care analizează datele joacă un rol în uh, lanțul uh, de valoare, în lanțul de servicii. Și până la urmă asta înseamnă practic uh, o societate economică, să ai companii care să analizeze datele și care să ofere locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Kekalainen, și aș dori să îl invit și pe domnul Puț să ne răspundă la câteva întrebări. Doamnelor și domnilor, în primul rând, nu o să-mi cer scuze că sunt uh, profesor la acest institut și că fac cercetare. Mă bucur foarte mult că nu sunt politician, pentru că un lucru pe care pot să vi-l spun este uh, orice faceți în legătură cu Industrie 4.0, faceți-o repede, de două ori, de patru ori mai repede decât ați propus, pentru că trăim într-o lume în care acest subiect nu mai este doar un subiect simplu de discuție. Și mi-amintesc că în urmă cu cinci ani uh, noi am uh, introdus un nou concept uh, prin care implicam și pe oameni în acest proces. Cred că este mult mai interesant uh, să faci oferte pentru utilizator, pentru că toți tinerii lucrează cu aceste telefoane. Eu am aproape 55 de ani, de fapt am trecut de 55 de ani și de-abia învăț să folosesc uh, aparatul ăsta, dar eu folos îl folosesc deja intuitiv. Este o prostie ca companiile mari, uh, precum Siemens, spre exemplu, Uh, creează centre de inovație, pentru că știu că inovațiile care au sisteme organizate uh, sunt foarte dificil de realizat. Deci și aceste companii mari creează centre de inovație și faceți-o rapid, pentru că uh, de obicei legiuitorii sunt trecuți de 45 de ani Uh, și-au învățat să folosească telefoanele sau își roagă copiii să le repare. În al doilea rând, ca răspuns uh, la doamna Werner, într-adevăr, când am uh, creat această fabrică de cercetare în urmă cu trei ani, am fost întrebați ce facem da, eu cred că nu aveam altă șansă, pentru că în urmă cu 25 de ani, când am început să facem simulări, toți oamenii au spus nu avem sistemele adecvate, este mult prea complicat, nu avem datele și așa mai departe, dar lucrurile s-au întâmplat și acum avem 100% simulare în anumite procese. Și același lucru se va întâmpla și cu datele. Interesant este să găsești oameni care sunt obișnuiți să facă lucrurile altfel. Cred că e vorba de flexibilitate aici și avem șansa, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Colicec, nu este un model uh, de afaceri nou. Modelul de afaceri uh, nou este în momentul în care un fabricat de sticlă, spre exemplu, își schimbă cu totul tehnologia de producție și ultima, ultimul răspuns domnului Beautycoffer în legătură cu China. Pe mine mă surprinde un pic. A crezut cineva că nu se va întâmpla așa cu, în cazul Cuca? La universitatea noastră, la Chemnitz, avem uh, mulți studenți care vin din China. Acum sunt uh, fiile, fii și fiicele uh, cetățenilor bogați din China, deci nu sunt neapărat cei mai buni. Dar ce se va întâmpla când vor veni cei mai buni? Este un proces normal. Eu cred că este doar un subiect pe care trebuie să-l uh, înțelegem, trebuie să ne mișcăm rapid și să fim inovatori. Și asta a fost ideea mea când v-am explicat acest uh, slide. Nu este o lege fizică, nu avem uh, invenții și nu putem spune computerele noastre nu sunt suficient de rapide. Toate acestea se întâmplă deja. Sarcina noastră este să umplem lacunele cu rețelele noastre, cu inovația noastră, cu noile idei, dar lucrurile se vor întâmpla oricum. Și uh, din China vin oamenii pentru a învăța. Dar nu avem o strategie reală, ceea ce ar trebui să se întâmple. Was, that was a long way of saying, no, we don't have a strategy. A fost o frază cam foarte lungă ce se putea rezuma prin faptul că nu, deocamdată nu dețineți o strategie, așa Da, așa este. Președintele, mulțumesc și acum îl rugăm pe domnul Peter Bratigam să răspundă și el la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă încurajez. Dumneavoastră sunteți aici într-un loc, uh, loc foarte oportun pentru discutarea acestei teme, pentru că tema nu mai este de uh, ordin național, este de talie internațională și nu doar europeană chiar. Dacă ne gândim la Uh, scutul de, de, de uh, sferă privată uh, care încă este între Statele Unite și Europa, fără acest scut, fără această barieră, nu am, nu am fi aici de mult. Deci trebuie să fim foarte atenți să nu suprareglementăm acest domeniu. Aici sunt foarte de acord cu colegii mei. Deci, cred că da, avem nevoie de o reglementare europeană în domeniu, dar doi, spun în același timp că trebuie să fim foarte atenți la ce și cât reglementăm. În ce privește regimul de proprietate asupra datelor, este o chestiune foarte dificilă pentru că nu avem niciun concept. Nu este ca la e, eh, dreptul de autor sau e, eh, la concurența neloială. E puțin din fiecare și, de fapt, este cu totul altceva și este vorba până la urmă doar de niște elemente eh, generate de mașini în mod accidental, aleator. Și practic este generat de aceea care dețin niște mașini uh, care pot genera aceste date. De ce să protejăm aceste date? asta trebuie să reflectăm. Într-adevăr, dacă uh, vrem să ne gândim la un regim de proprietate asupra datelor. Poate că ar trebui să avem mai degrabă un regulament privind accesul la date, pentru că datele acestea există aceste baze uriașe, volume mare de date există și atunci poate că ar trebui să ne gândim mai degrabă la un, uh, la un acces universal la aceste date. Dar nici asta nu e un lucru ușor, pentru că deja avem un set de reglementări europene la acest nivel, de pildă privind secretele comerciale, bazele de date, uh, caracterul privat al datelor, deci există deja un set de reglamente uh, care funcționează bine și poate că în loc să creăm un fel de Big Bang cu o nouă legislație în domeniul Big Data, poate că ar trebui mai degrabă să ajustăm acele directive și regulamente pe care deja le avem. Probabil că este și mai rapid și mai eficient, fără să suprareglementăm domeniul. Și împreună cu coreferentul din Finlanda, sunt, sunt de acord cu uh, faptul că uh, guvernul ar trebui să pună la dispoziție anumite date, pentru că ele sunt generate de, să zicem, sfera publică. Dar, dar să... Cred că este totuși prea mult să solicităm uh, tuturor companiilor să-și pună la dispoziție datele. Da? Facebook este un uh, uh mare pool, o mare bază de, de date uh, liber accesibile, dar aici nu vorbim de Facebook. În ce privește răspunderea juridică, în principiu ea este reglementată prin legislația națională, dar odată cu digitalizarea nu mai e posibil așa ceva. Eu cred că dumneavoastră sunteți chemați acum să dezbateți problema răspunderii juridice digitale. Nu numai în legătură cu bunurile, ci și în legătură cu această nouă industrie digitală care se numește Industrie 4.0, care nu mai este un proiect german sau rusesc sau ori de care ar fi, ci este un proiect european. Deci trebuie discutate anumite concepte de bază și astfel se poate ajunge poate la un nou cod civil european adaptat digitalizării. Însă trebuie să fim foarte precauți. Eu nu cred că uh, pot fi rezolvate astfel de noi concepte cu, cu noi soluții, da? Uh, ci cred mai degrabă că trebuie ajustate și actualizate sisteme uh, și regimuri juridice care există de mult timp. De ce să abandonăm, cum ar fi în Germania, un sistem juridic de vechi de peste 120 de ani, când el funcționează foarte bine? Deci trebuie să analizăm sistemele juridice care există și de acolo trebuie să elaborăm o, o soluție de ajustare. Deci eu nu mă exprim în favoarea unei e persoane. Poate că mai târziu, da, dar nu acum. Și nu cred că trebuie acum să reglementați acest statut e, juridic special al unei e persoane, pentru că nu știți încă ce se va întâmpla. Nu știți să prevedeți impactul acestei noi forme de personalitate juridică. Deci haideți să trecem râul când ajungem la malul lui. Nu? Și să nu anticipăm în plan teoretic uh, foarte multe lucruri despre care încă nu știm multe. În ce privește în ce privește strategia, uh, sunt de acord cu dumneavoastră că nu avem încă o strategie și e mm, păcat uh, de acest lucru. Pentru că cu banii europeni, dumneavoastră reglementați finanțarea unor întreprinderi europene, finanțați proiecte europene, da? Și cred că dacă deja finanțăm atâtea proiecte de cercetare și dezvoltare, ar trebui să, le condi- să condiționăm fi, finalitatea acestor proiecte eh, prin rămânerea acestor proiecte și eh, a fructelor lor în Europa și nu să migreze spre China. Iar în ce privește aspectul eh, legii, legislației muncii, este un aspect foarte complex. Avem datoria de a, de a actualiza legislația muncii la noile condiții de uh, muncă în această era digitală. Este o chestiune extrem de sensibilă. Iar în ce privește finanțarea uh, sau oportunitatea finanțării acestor uh, elemente, da? Uh, unii, unii spun că roboții oricum o să facă în curând treaba și de aceea nu trebuie să mai existe finanțare pentru așa ceva. Nu. Eu cred că în continuare trebuie să existe locuri de muncă și trebuie să existe uh, locuri de muncă mai bine plătite, dar și locuri de muncă mai eficiente. Deci aici avem nevoie să tratăm din punct de vedere juridic o situație care este în continuă tradiție, eh, tranziție de acum încolo. Mulțumesc. Remarc. Președintele, mulțumim foarte mult pentru aceste remarci foarte interesante, pentru prezența dumneavoastră. Sunteți bineveniți să reveniți poate peste un an eh, în mijlocul nostru. Poate că până atunci nu vom fi elaborat uh, și finalizat o legislație în domeniu, dar vă mulțumim oricum încă o dată pentru prezență. Now... Și acum uh, nu rămâne decât să reluăm ordinea de zi cu punctul 4 Uh, raportul Federli, asta peste vreo 10 minute. Până atunci am plăcerea să-l rog pe domnul Zanonato să ne facă o scurtă informare cu privire la misiunea ITRE în Cork, Irlanda. Sidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu siguranță aceasta a fost o misiune foarte interesantă în Irlanda în martie anul acesta. E vorba de o misiune la care am participat cu colegii Rübich, Kelly, Kelly Buzek și doamna Capel. Și vreau să spun încă de la început că toate întâlnirile au fost, după cum spuneam, extrem de interesante. Această misiune ne-a permis să descoperim o țară foarte avangardistă în ceea ce privește, de exemplu, importanța investițiilor în tehnologiile TIC, iar uh, pot spune și că această țară a stimulat o creștere foarte surprinzătoare a tuturor celor care sunt implicați în acest uh, sector. Prima vizită a fost la Institutul Național Tyndall din Cork. Tyndall este un mare fizician irlandez și a fost primul care a descoperit uh, efectul de seră. O să spun așa pentru că este un personaj foarte important. Acest centru pe care l-am vizitat este cel mai mare centru de cercetare cu privire la informații și comunicații la nivel european. Ronan Marty din uh, partea European Tech Cluster, a insistat asupra importanței legăturilor cu universitățile care sunt parte din sistemul productiv. Deci lumea academică își adaptează programa la necesitățile industriei din această țară, formează de studenții cu cunoștințe specifice în ceea ce privește cloud computing-ul, în ceea ce privește cibersecuritatea și protecția datelor. În aceeași întâlnire, domnul Sullivan, profesorul Sullivan, a vorbit despre necesitatea de a crea o magna carta a datelor la nivel european. Și aceasta se lea, trebuie să aducă cu sine o protecție a datelor, a principiilor, deci o protecție a industriei și a societății civile, de fapt, revenim la acele aspecte, aspecte de care am vorbit acum câteva minute. Am mai efectuat și o vizită la Cork Institute of Technology, unde, cu mare satisfacție, am putut să constatăm că acest institut a folosit fonduri din cel de-al șaptelea program cadru și Horizon 2020 pentru a dezvolta proiecte de eficiență energetică și de dezvoltare în aprovizionarea cu resurse regenerabile în centrele de elaborare a datelor. Extrem de interesant a fost și vizita la centrul marin de cercetare cu privire la energiile regenerabile, pentru că Irlanda are un potențial foarte mare de energie produsă din mare, O energie așadar care iese din uh, mutările de apă, de mare și care a inovat într-adevăr în domeniul acesta foarte bine. Vreau să închei spunând că am avut și o prezentare despre un terminal de gaz natural lichefiat, care ni s-a părut extrem de interesant. Pe mine m-a pasionat pentru că sunt raportor din umbră pe strategia pe gazul uh, natural lichefiat. Având în vedere identificarea unor proiecte în cursul acestei reuniuni și acestei întâlniri, am putut de asemenea să constatăm că există dificultăți cu regula, reg, autoritățile de reglementare uh, naționale de energie. Această, uh, aceasta ne arată că dacă includem uh, anumite proiecte pe lista proiectelor uh, care au o valoare uh, foarte mare, nu este suficient să se garanteze după aceea dezvoltarea acestor proiecte. A fost o vizită extrem de interesantă, mulțumesc foarte mult secretariatului pentru că a organizat această vizită. Mulțumesc, spune președintele, foarte mult. Dacă dorește cineva să pună întrebări colegilor sau dacă dorește cineva să adauge ceva despre vizita aceasta, mulțumesc foarte mult încă o dată și felicitări pentru această vizită atât de interesantă. Mulțumesc secretariatului și eu. Iar acum trecem la un alt debriefing. E vorba de misiunea ITRE în Finlanda și Estonia. Vreau să dau uh, cuvântul uh, lui Mia Petra Cumpulanatri, șefa delegației. Da, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au venit uh, la Tallinn și Helsinki. Noi am uh, fost extrem de ocupați în cadrul acestei vizite. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Marc de la secretariat care s-a ocupat de organizare și chiar pot spune că a fost perfectă. Întâi am vizitat Parlamentul finlandez și am aflat cum sunt pregătite uh, aspectele electronice pe o bază democratică, pentru că miniștrii vin în fața Parlamentului uh, și în fața Comisiei pentru Afaceri Europene și apoi uh, se discută aceste chestiuni. Nu avem decât un membru, uh, ceea ce este foarte diferit de alte țări, însă s-a discutat foarte mult și despre rețelele inteligente, despre rețelele naționale, smart data și despre rețeaua noastră fin grid. Și am, învorb- am învățat și despre programul de date care centralizează informațiile pentru piața de retail eh, energie și electricitate mai ales. Ceea ce înseamnă că toate părțile, toți producătorii și eh, furnizorii sunt egali și au acces la informații în, mod, în același timp, ceea ce face mai simplu pentru eh, cei care um, alimentează rețeaua și care um, cred că uh, au astfel o șansă egală de participare la piață. Altă chestiune importantă a fost reuniunea cu startup-urile, cu uh, una din cele mai importante a jocurilor și un, un program uh, de startup uh, care um, aduce împreună mai multe startup-uri, 160 la număr, mai ales în țările de nord, dar și în Rusia și în Europa de Est, programe speciale cu mai multe țări sunt parte din acest program. Așadar, e un program în care startup-urile pot colabora și o platformă foarte importantă pentru cercetare și dezvoltare. O platformă de care am putut să, de la care am putut afla foarte multe și sperăm să putem să copiem acest model. A doua zi am fost la o, o chestiune istorică în care Envi și ITRE au avut o întreprindere comună uh, Mm, ceva istoric pentru că am avut Envi și ITRE împreună la pădure și am vorbit despre bioeconomie. Deci nu ne-am separat pentru ca să discutăm despre inovare pe de-o parte și mediu, ci am fost într-o vizită împreună, ceea ce este o premieră. Am vizitat așadar silvicultori, industria mm, forestieră din Finlanda și am văzut lanțul mm, de la pădure până la fierăstrău și invers. Vreau să amintesc că s-au folosit deci toate aspectele acestei, acestui lanț, inclusiv paleți și grădinărit, s-a vorbit despre tot și totul este folosit, totul este folosit în energie. 90% din lemnul produs, de fapt, de către industria silvicult, silviculturii din Finlanda vine din pădurile certificate BFC sau uh, material certificat uh, pe care îl folosesc acolo. Am continuat după aceea și am fost la companiile de combustibil din industria chimică și uh, a petrolului care produc 12 milioane de tone de petrol, din care 2,5 milioane de tone sunt regenerabile. Deci se concentrează pe sustenabilitate și combustibil regenerabil ceea ce însă nu uh, este cazul în uh, lanțul alimentar. Când se, face, se folosesc regenerabilele din uh, industria alimentară, există criterii foarte stricte, însă nu se folosesc criterii foarte stricte, așa cum este cazul pentru alte plante. Am mai, am mai aflat că o mie de persoane lucrează în domeniul cercetării și dezvoltării, 70% din companiile C și D se ocupă de mm, combustibil regenerabil. Am aflat și că așa numitul San Francisco Public Pass Fleet folosește produsele de la noi, dar și uh, um, deci flota americană, dar și Lufthansa folosește acest tip de um, combustibil. Am continuat după aceea în Tallinn, la Tallinn, am avut o companie uh, de navigație și alte companie foarte cunoscută și uh, Talinul are um, deci o companie care produce ce și la Helsinki în domeniul um, navigației, care companie a dezvoltat o barcă care, produce, care transportă mult mai mulți pasageri, dar cu 14% mai puțină energie. Ceea ce se poate dacă toate bucățile din navă sunt uh, produse cu ideea de sustenabilitate. Și ne-am întâlnit și cu Varțila, pentru care uh, au un model uh, este vorba un model de producție, este vorba de o firmă care produce vapoare specializat pe gaz natural lichefiat GNL ceea ce este foarte important pentru comisia noastră când vorbim despre dioxidul de sulf, noxe sau uh, dioxidul de azot. Știm că cu LNG uh, sau GNL acestea ar scădea foarte mult. Însă, în momentul de față, Flota globală este de 90.000 de um, vase și numai 190 sunt uh, cu um, combustibil fosil și 19 din ele produse de Varțila. Lipsa de infrastructură GNL este problema și um, lipsa de concurență în domeniul aprovizionării cu GNL este altă problemă. ITRE însă, din uh, fericire, se ocupă de subiect. Ei uh, și-ar dori să ne uităm și la sfera de reglementare în domeniul acesta, iar apoi în ultima zi am fost în Estonia, ne-am bucurat să ne întâlnim cu Parlamentul din Estonia și cu președintele Comisiei pentru Europa, care a copiat modelul uh, finlandez, deci cooperează foarte strâns cu guvernul și am aflat și despre uh, șoferii de taxi Uber, pentru că acum există o legislație în Estonia pentru Uber. A fost Uh, trecută în a doua lectură deja această legislație și știrea cea mai importantă e că în momentul în care se folosește Uber, începe, uh, există și o um, asigurare, există și o asigurare pentru, respect, pentru șoferul Uber și există un sistem juridic foarte bun de acoperire. Apoi am vizitat și um, sistem, am vizionat sistemul de e Uh, cetățenie, 10 uh, milioane de e-cetățeni o să fie ținta Estoniei în curând. Am aflat multe despre sistemul uh, de transfer de informații. Fiecare cetățen are un cont pentru această e-cetățenie și există peste 70 de servicii PPP uh, pe care le pot accesa cu această identitate. Am avut și o ultimă întâlnire cu Ministerul Economiei, care s-a implicat foarte mult în um, leadershipul digital, a vrut să promoveze um, energia folosită uh, la nivelul Europei și vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați venit cu noi și uh, vă mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc. Aveți comentarii suplimentare din partea colegilor? Dacă sunt comentarii, dorește cineva să adauge ceva sau să pună întrebare? Nimeni? Vă mulțumesc foarte mult pentru activitate, pentru că ne-ați uh, ghidat prin țara noastră și prin Estonia și că ați învățat colegii uh, multe lucruri. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul următor și anume um, investiții și rentabilizarea reducerii uh, emisiilor de dioxid de carbon, sporirea investițiilor în acest domeniu și avem um, un raportor pentru aviz, care este domnul Frederic Federley. Permiteți-mi, vă rog, să spun că acest aviz a fost uh, redactat după, regulamentul 50, după regula 54 din regulamentul de procedură de cooperare sporită între comisii și raportorul nostru din umbră a fost prezent la toate întâlnirile raportorilor din umbră de la Envi și și la trilog, desigur. Cel mai interesant pentru noi a fost partea de carbon, de de localizarea carbonului și fonduri specifice. Pentru noi a fost cel mai important să discutăm despre acest lucru. Haideți să discutăm cu colegul nostru și împreună cu colegii de la ENVI. Vreau să cer uh, raportorului să ia cuvântul la început. Frederic, te rog. Uh, first of all, uh, I'm very glad. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem suficient timp la dispoziție pentru această dezbatere de data asta, pentru că este un dosar uh, uriaș și este interesant să avem o dezbatere adecvată pentru a vedea care este poziția diverselor partide politice și pentru a avea o dezbatere mai transparentă pentru cei care urmăresc, pentru a vedea unde suntem. Pentru cei care încă nu știu, termenul limită de depunere a amendamentelor este miercuri. A existat câteva lucruri care m-au ghidat în acest proces și am lucrat cel mai mult uh, la detaliile care țin cel mai mult de competența Comisiei ITRE. După cum știți, uh, noi avem o influență mai mare asupra dosarului datorită uh, domnului președinte, o influență mai mare decât aveam în trecut sau în uh, faza anterioară. De asemenea, am transmis uh, raportorilor din umbră care reprezintă celelalte partide că există uh, niște principii care mă ghidează mai mult decât uh, elementele tehnice și vom avea o discuție în septembrie pentru a încerca să reunim o largă majoritate în jurul compromisurilor. Uh, Există câteva lucruri care m-au uh, ghidat. În primul rând, nu ar trebui să declanșăm uh, factorul de corecție. Calculele pentru anul viitor spun că vom pierde aproximativ 17% din uh, alocările permise ceea ce înseamnă că noi s-a promis 100% și pe întregul mandat vom primi doar 83%, deci este o încălcare a promisiunii. Haideți să nu declanșăm acest factor pentru faza următoare. Știm de asemenea că este cea mai lungă fază pe care am avut-o pe sistemul de comercializare a emisiilor. De asemenea, mă îngrijorează un pic pentru că am auzit câțiva colegi spunând că există un drept egal să primești alocări uh, gratuite. Eu sunt de părere contrară. Și urmând această linie, asta ar însemna că am face primii pași pentru crearea uh, unei politici industriale asemănătoare cu PAC-ul, cu uh, subvenții majore acordate industriei care ar trebui să acționeze pe o piață liberă. Delocalizarea carbonului uh, Uh, trebuia să se finalizeze cu acest mandat, dar am văzut că mai multe sectoare au nevoie de asta pentru faza următoare. Dar trebuie să fim conștienți că alocările de pe piață sunt limitate și trebuie să, ne, să concentrăm lucrurile în direcția corectă, astfel încât să ne asigurăm că nu alungăm industria din Europa. Am uh, lucrat uh, uh pe acest dosar și în ideea de a nu submina sistemul de comercializare a emisiilor, care oricum a fost uh, supus unei uh, presiuni atât din partea celor care au nevoie de alocare, alocări, cât și din partea analiștilor de piață care spun că nu funcționează suficient de bine pentru a încuraja inovația. Și uh, în acest caz, uh, subminarea nu ar avea un, uh, un rol bun. De asemenea, am lucrat mult la transparență. M-a uluit foarte tare faptul că a existat atât de puțină transparență cu niște sume uriașe care pot fi alocate uh, fără niciun fel de proces de achiziții publice. Deci acestea au fost liniile directoare principale ale raportului, pe care aveți timp suficient la dispoziție să-l citiți. Aștept cu interes observațiile diverselor grupuri, vom discuta amendamentele cam peste vreo lună și aștept cu cel mai mare interes amendamentele de compromis pe care le vom realiza în septembrie promit de la bun început că noi vom avea o poziție care să se bucure de majoritate, pentru că fără asta uh, comisia noastră va avea o poziție slabă și uh, cred că nu ar fi cazul să continuăm să uh, avem probleme cu dosarele și în continuare. Mulțumesc, dragă colega, și dau cuvântul acum doamnei Lange, raportor din umbră din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Într-adevăr, am avut uh, foarte mult timp să-i citesc raportul. Cred că deja mulți dintre noi îl cunosc pe din afară și cred că vom lucra în continuare pe marginea lui și în lunile care urmează. O să vă spun câteva dintre subiectele unde suntem de acord sau nu suntem de acord uh, sau unde va trebui să mai lucrăm între grupuri. Nu cred că este o surpriză pentru nimeni, pentru că am mai spus-o PPE-ul consideră că nu, totul, nu tot ce vine de la Consiliu este sfânt și trebuie să fie luat 100% uh, ca atare. Și de aceea suntem dispuși să luptăm pentru a vedea dacă putem uh, schimba uh, proporția dintre alocările gratuite și cele scoase la licitație, mai ales având în vedere că știm că s-ar putea să fie nevoie de procentajele suplimentare. Și din acest punct de vedere, Ideea Comisiei ENVI, care nu este identică cu a noastră, dar unde raportorul spune că în caz de necesitate ar trebui să analizăm această diviziune între cotele uh, gratuite și cele scoase la licitație, ar fi interesantă, pentru că măcar el recunoaște faptul că s-ar putea să fie nevoie să revizităm această împărțire. În ceea ce privește Uh, lista de localizare a carbonului, uh, indiferent cât de uh, mult ne uităm la această abordare în trepte, care poate la început sună fermecătoare, în sensul că dacă rafinezi poziția cât mai mult, folosești alocările cât mai bine, Uh, pe de altă parte, de câte ori uh, analizezi lucrurile și vezi că de câte ori uh, tragi linia, nu ai întotdeauna parte de date fiabile și de câte ori tragi o linie, ai avantaje și dezavantaje ceea ce nu face decât să complice sistemul. Deci noi am preferat să avem această abordare binară care a fost propusă de Comisia Europeană, să ne concentrăm asupra divizării între gratuit și uh, scos la licitație și, aici, și să ne concentrăm și aici suntem de acord cu raportorul, să ne concentrăm asupra unor date mai realiste în ceea ce privește alocările. Deci, uh, în loc de 50% lucră cu 10% creștere, unde suntem iarăși de acord cu raportorul. În ceea ce privește jaloanele, noi plecăm de la ideea că nu putem solicita ceva ce este imposibil din punct de vedere chimic și atunci um, ne întrebăm dacă nu cumva este nevoie de o categorie de reducere care să fie sub 0,3%, categoria propusă de raportor. Văd că vă uitați la ceas uh, și îmi cer scuze, domnule președinte, dar vreau să menționez că Împărtășim ambițiile raportorului ca faptul de corecție să nu fie declanșat, dar dacă este, poate este nevoie de uh, mai multă targetare. Apoi avem un nivel mai înalt de ambiții în ceea ce privește transfrontalierul. Um, raportorul spune mei în loc de should. Eu cred că ar trebui să avem un sistem care să fie cel puțin parțial uh, de competență europeană și parțial să aibă uh, putere discreționară și statele membre. Poate ar trebui să mă opresc aici. Nu, ar mai fi încă ceva, deși lista e mult mai lungă de atât. Nu vrem să supraîmpovărăm uh, raportorul cu amendamente și vrem să lucrăm doar pe punctele cheie, dar ultimul subiect pe care vreau să-l uh, uh, menționez este ideea emițătorilor mici. Acolo vrem să creștem pragul și să ne asigurăm că acesta este scăzut pentru emițătorii mici. Nici măcar n-am început să vorbesc despre fondul de inovare și fondul de modernizare, dar o să mă opresc aici și aștept cu interes să lucrez cu toți colegii care lucrează din greu la acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Modernizarea este foarte importantă pentru comisia noastră și vom lucra la asta și ne bucurăm să vedem că îl avem și pe colegul Ivo Belet nu, nu acum, după discuția noastră, dar mă bucur că ești aici în numele Comisiei MV. Și dau cuvântul domnului Martin din partea SND, ca raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Vreau să-i mulțumesc raportorului, domnul Federley, pentru că ne-a permis de fiecare dată să explorăm lucrurile și el a dat dovadă de transparență și mă bucur mult că am putut lucra în condiții bune. O să mă stabilesc asupra trei puncte, aspecte pozitive, aspecte negative și lipsuri. La aspecte pozitive este interesant să vedem că avem uh, Uh, acțiuni și ținte mai importantă decât uh, cele propuse de comisie, dar lipsește uh, monetizarea cotelor, mai ales cele primite gratuit. De asemenea, cotele gratuite sunt, gratuite sunt un instrument provizoriu, ceea ce ar trebui menționat. Uh, înlesnirea raportării și creșterea transparenței, asta iarăși sunt aspecte pozitive și există o idee interesantă la amendamentul 12 pentru a fi mai dinamic. Amendamentul 29, revizia sistemului și legătura cu ritmul de actualizare a angajamentelor climatice uh, inițiate de acordul de la Paris, iarăși o idee bună. Acum, aspectele negative. Regretăm că există o eliminare a aspectelor sociale, mai ales în ceea ce privește formarea lucrătorilor și că aspectele sociale sunt puțin dezvoltate. Este nevoie de o tranziție, dar o tranziție justă, că nu putem să eliminăm uh, carbonul din economie cu bagheta magică. În ceea ce privește guvernanța fondurilor uh, și articolul 10 în special, uh, nu suntem convinși că soluția trebuie să se bazeze exclusiv pe aspectele organice. Politica împotriva schimbărilor climatice nu poate fi doar o treabă a bancherilor, deci ă, trebuie ca și noi, în calitate de colegiuitori, să avem niște criterii de eligibilitate, dincolo de trimiterea la liniile directoare ale BEI. Apoi, ă, riscurile, ă, sectoarele cu risc și jalanele nu există nicio actualizare, se păstrează datele din 2008, dar se vorbește de nivelul de reducere automată la 0,3%. Nu cred că asta e cea mai bună abordare, dar va fi unul din punctele de dezbatere. În același timp, nu vedem uh, legătura între cotele gratuite și transpunerea celui de-al treilea pachet uh, energie. În ceea ce privește lipsurile, nu se vorbește despre factorul de reducere lineară, dar factorul de 2% pe an nu, nu se ne ducă la obiectiv până în 2050 și nici nu va Um, respecta obiectivele stabilite de COP21. Există, din punctul nostru de vedere, o viziune destul de idealistă a situației internaționale. Nu există o concurență echitabilă în faza a patra și tocmai de aceea pledez de la bun început pentru o incluziune mai largă, pentru o mai bună funcționare a cotelor uh, gratuite. Pentru că dacă încercăm să facem pe placul tuturor, ne trezim într-o problemă fie uh, avem acest factor de corecție transsectorial, fie uh, nu ne respectăm uh, angajamentele climatice. Și pentru a termina, va trebui să prevedem uh, de la începutul acestei reforme o perspectivă de ieșire din aceste cote gratuite și mecanisme structurale mai mulțumitoare care să garanteze uh, o poziție mai echitabilă pe plan global și să includem într-un fel sau altul și importatorii. Este un lucru pentru care vom lupta din greu. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. And uh, next. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Henkel, vicepreședinte numele ECR, uh, plus are și calitate de raportor din umbră. Evident, uh, sistemul ETS are un obiectiv principal, dar avem și alte obiective secundare, de pildă uh, reindustrializarea cu, ce, cu cel puțin 20%, promovarea IMM-urilor și altele. Deci nu numai de, localizarea carbonului ne interesează și ne îngrijorează, ci ne îngrijorează și situația locurilor de muncă. Deci dacă există o comisie care trebuie să aibă în vedere toate aceste aspecte, atunci cred că comisia noastră este aceea. Concluzia mea este că acest sistem în continuare este nemulțumitor, doar 45% emisii sunt acoperite de ETS, 55% nu sunt coprinse în acest sistem. Și aici între toată industria transporturilor. Vom depune câteva amendamente. Uh, voi evidenția câteva dintre ele. Mai întâi, suntem în favoarea alocărilor uh, libere, adică alocările uh, nefolosite ar trebui să poată fi folosite liber. Alocările pentru diferitele sectoare industriale trebuie să reflecte foarte clar Uh, specificul acelui sector industrial. Dar, uh, iar dacă uh, sectorul industrial returnează peste 2% din cotele sale, atunci trebuie să le poată refolosi în, ca aceste cote să poată fi refolosite. Trebuie ca lista privind de localizările de carbon să fie uh, întemeiată pe o evaluare foarte clară. În plus, nu există calea uh, definirii unui raport uh, de eficiență costuri uh, obiectiv pentru uh, titluri. Trebuie să uh, există o evaluare foarte clară a costurilor indirecte, iar fondul pentru inovare trebuie să fie lăsat așa cum uh, este în prezent. Alocarea liberă de titluri pentru cei care funează doar uh, IMM-uri nu este tocmai în favoarea IMM-urilor și favorizează marile companii care sunt în măsură și au capacitățile de a culege acele date. Mulțumesc! Mulțumesc, spune și președintele. Vreau să-l uh, rog acum pe raportorul din umbră din partea verzilor, pe domnul Talunde, să ne prezinte punctul său de vedere. Bine ați venit, uh, domnule coleg uh, în ITRE, pentru că vreau să spun și colegilor că dumneavoastră îl înlocuiți acum pe domnul Ericsson, care a devenit membru al guvernului țării dumneavoastră. Da. Uh, de altfel, Comisia ITRE este un furnizor constant de membri ai guvernelor diferitelor țări. Bun, acum însă aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. And uh, first let me uh, thank uh, the rapporteur. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc uh, domnului raportor Federle pentru propunerea sa de raport, care merge în direcția cea bună. Și este, oricum, o versiune mult ameliorată a propunerii inițiale a Comisiei. Uh, de pildă în ce privește libera alocare sau a, cote, a cotelor și a titlurilor, respectiv a transparența. Propunerea raportorului încă poate fi îmbunătățită și ar trebui să fie îmbunătățită pentru ca ETS să-și îndeplinească obiectivul propus. Pentru că obiectivul propus nu este uh, compatibil nici cu acordurile de la Paris, nici cu uh, ținta de uh, limitare a uh, uh creșterii temperaturii cu 2%. Dacă uh, sistemul ETS nu este suficient de ambițios, atunci uh, și industria europeană și cetățenii europeni vor plăti un preț mult prea mare. Există uh, unele elemente ale sistemului ETS care contravine logic și uh, sistemului în sine. De, de pildă, compensările care se oferă uh, energiilor, uh, sectoarele energetice energofage, energofage ce scuze. Un alt exemplu este articolul 10C, care astăzi este folosit în special pentru prelungirea uh, duratei ciclului de viață a generatoarelor pe bază de cărbuni. Articolul 10C practic contravine obiectivului Uh, sistemului și uh, nici nu este un stimulant neapărat pentru industria energetică. Trebuie să ajutăm uh, actorii de pe piața electricității să-și modernizeze infrastructurile. Tocmai de aceea, fondul care a fost special creat vizează aceleași obiective. Noi am uh, propune ca până în 2020 articolul 10C să fie eliminat treptat, iar în, acela, în aceeași perioadă să fie uh, mai puternic uh, uh, reprezentat și pus în aplicare uh, acest nou fond creat. De asemenea, în ce privește distribuția permiselor uh, libere, pentru poluare, a certificatelor de poluare, trebuie să prevenim uh, o alocare prea generoasă a acestor titluri gratuite. Eu sugerez să rămânem la principiul poluatorul plătește. Deci nimeni nu trebuie să, nicio industrie, nicio întreprindere nu trebuie să primească 100% uh, certificate gratuite. Trebuie să ne remitim ce am convenit la uh, Paris, trebuie să reducem combustibilii fosili și trebuie să folosim instrumentele de piață disponibile pentru a face din Europa o economie bazată 100% pe regenerabile. Trebuie să fim mai ambițioși și trebuie să transmitem semnale foarte clare către investitori și industrie. Eu cred că ITRE poate realiza un raport foarte bun. Eu am plăcerea încă de pe acum să colaborez cu raportorul și cu colegii raportori din umbră. Mulțumesc. Domnul Silichiotis, în numele GUE acum. Αρχικά και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο Φέντερ. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc mai întâi colegului Federley uh, și pentru munca pe care a depus-o și pentru modul în care a condus întâlnirile noastre de până acum, respectiv disponibilitatea și deschiderea sa de a colabora cu raportorii din umbră pentru un rezultat optim. Pentru grupul meu, GUE, uh, revizuirea sistemului ETS Eh, trebuie să aibă ca eh, scop final, ca finalitate, reducerea certificatelor de emisie, care trebuie să fie echivalente cu reducerea poluării eh, și emisiilor. Asta înseamnă că trebuie să adoptăm măsuri mai severe, în special împotriva marilor poluatori. Este nevoie de măsuri țintite pentru ca sectoarele industriale să profite acolo unde este nevoie de o, un ajutor. Și în ce privește ajutorile de stat, pentru noi este important ca acestea să existe în continuare pentru ca în micile întreprinderi să poată fi susținute în același timp apărând și interesele consumatorilor tocmai în miezul acestei crize economico-financiare prin care trăim, eh, eh, prin care trecem, trebuie să eh, ajutăm IMM-urile, micile întreprinderi care au fost cel mai puternic lovite de politica de austeritate. Pot să vă dau exemplul unui IMM din Cipru, dar există și altele în sudul Europei, în care eh, practic a apărut eh, o dezindustrializare. Tot sudul Europei este cuprins de eh, această dezindustrializare și trebuie să pro, pro, profităm de posibilitatea aceasta care se oferă să protejăm atât mediul cât și industria. Tocmai de aceea am elaborat câteva amenamente și din partea grupului nostru și sperăm ca prin aceste amendamente să evităm crearea unui sistem uh, uh, de schimb și comercializare a certificatelor care favorizează doar mari poluatori. Pentru că marii poluatori și marile întreprinderi sunt cele care au cauzat și criza de până acum. Nu este posibil să uh, creștem și mai, tot mai mult cotele alocate acestor întreprinderi în detrimentul celor mici. Mulțumesc. Raport. Președintele, mulțumesc și eu. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Și acum trecem la ceilalți vorbitori. Mai întâi dau cuvântul domnului Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să prezint uh, unele din considerațiile mele pe care le voi materializa și sub forma unor amendamente. Uh, știți că trebuie să operăm și cu anumite derogări aici. Statele membre au mai puțin statele membre care trăiesc sub media de bunăstare a unei Uniunii Europene se bucură de anumite derogări. Grecia se află ușor deasupra limitei, limitei de 60 la pragului de 60% venitul, din venitul mediu. Însă, datorită politicii de austeritate și a însărăcirii, uh, în general, a populației, uh, această cotă în Grecia a scăzut sub 60% din uh, venitul mediu la anume 56%. Dintre statele vecine ale Greciei, doar Italia beneficiază de derogări. În rest, de aceste derogări beneficiază doar statele terțe, ceea ce distorsionează competiția. Și atunci uh, uh, ajungem la situația în care importăm tot mai multă electricitate, energie electrică, ceea ce pune în pericol însăși funcționarea în continuare a uh, furnizorului național de energie. Există o sărăcie energetică efectivă în Grecia și există o lipsă de competitivitate în rândul actorilor de pe piața Elena. În luna trecută am adresat o întrebare scrisă Comisiei Europene și cred că în urma răspunsului primit am putea să depunem două amenamente care să poată fi acceptate, astfel încât Grecia, cu toate că nu îndeplinește criteriile uh, stabilite pentru 2013, le îndeplinește pentru anul 2014, adică a scăzut sub 60% din venitul mediu al Uniunii Europene, deci pentru ca în cel din urmă Grecia să beneficieze de, de derogările conferite de uh, schema uh, ETS. Dacă aceste amendamente ar urma să fie adoptate, atunci vom face și uh, propuneri pentru modificarea Fondului pentru Inovare și Modernizare. Asta va permite țării mele, într-un moment foarte dificil, să își recapete competitivitatea. Iată, domnule președinte, care sunt cele două elemente pe care am vrut să le discut. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca pe care a depusă și vreau să le mulțumesc, evident, și celorlalți colegi. Voi uh, depune așadar cele două amendamente pe care le-am anunțat. Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, în primul rând, raportorului pentru cum a lucrat. Mergem în direcția corectă și uh, sunt de acord cu ce a spus colegul uh, Marta. Raportul mai trebuie îmbunătățit în mai multe puncte. Anumite elemente nu sunt suficiente, mai ales în ceea ce privește aspectele sociale. Este vorba de o abordare europeană și costurile indirecte trebuie compensate, cele care vin de fapt de la delocalizarea carbonului. Peste 450 de milioane de euro au uh, fost uh, costurile de până acum. Sigur că depinde acum uh, de puterea bugetară a fiecărui stat, dacă poate să-și permită să plătească sau nu. Dar aceasta, la rândul său, duce la o distorsiune a concurenței pe piața europeană și ne confruntăm cu acesta în cadrul industriei europene, în cadrul economiilor în UE. Și eu voi înainta un amendament în acest sens. Eu voi propune în acest amendament să se creeze un fond european de compensare pentru uh, cheltuielile indirecte, care trebuie să fie cel puțin 2% din drepturile din cotele de emisii între 2020 și 2030. Dincolo de aceasta, eu aș vrea să dăm mai multe posibilități tuturor sectoarelor care, pe baza felului în care produc, nu pot să-și permită aceste mecanisme. Și mă referai și la um, cogenerare, de exemplu, la care mai e foarte mult de făcut și eu în uh, amendamente să știți că voi uh, trece tot aceste uh, detalii. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru remarcile dumneavoastră. Domnul Nica are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Aș vrea să încep cu o remarcă generală. Rar mi-a fost să văd un uh, document al Comisiei care să sufere de atât de multe imprecizii și de, uh, de multe carențe în procesul de adoptare. Lipsă de consultare și mai ales o lipsă de transparență pe care eu personal am remarcat-o. Vă dau un singur exemplu. <clears throat> Eu am trimis scrisoare ca să mă lămuresc care este, de exemplu, uzina siderurgică în Europa care îndeplinește condițiile de benchmark. În documentul Comisiei se vorbește de top 10% cei mai buni performanți în domeniu și am cerut, domnule, nu vreau 10%, vreau una să mi-o spuneți. Nume, țară, că vrem să mergem să o vedem. Așa cum n-ați auzit dumneavoastră un răspuns, așa n-am auzit nici eu. Date care se referă la anul 2007-2008, dar în sfârșit. Uh, munca pe care a trebuit să o depun în aceste condiții, părerea mea și domnul Federle și Edor Martel, a fost una extraordinară pentru că au trebuit să compenseze uh, prin consultări această lipsă de acuratețe a datelor și a propunerii venite din partea Comisiei. Și să sperăm că vom reuși. Eu am două probleme principale. Prima, <clears throat> nu voi fi niciodată de acord ca acest act normativ să conducă la o creștere a prețului la energie electrică. Nota bene în studiul de impact spune că va exista o scădere cu 3% a prețului la energie. Pe culoare mi se tot explică că totuși va fi o creștere și la întrebarea cam de cât, păi zice va fi de 20% în condițiile în care avem 60 de milioane de oameni care nu pot să-și plătească factura în Uniunea Europeană și condițiile în care industria europeană este puternic afectată din punct de vedere al competitivității, deci implicit și locurile de muncă, pentru că prețurile la energie sunt deja prea mari, 20% mi se pare o chestiune inacceptabilă și amendamentul meu așa va suna. Statele membre vor putea să ia măsurile necesare care le consideră în situația în care va exista o creștere sau se prevede o creștere a prețurilor la energie electrică pentru consumatorii privați sau industriali. Doi, uh, se vorbește cu foarte multă lejeritate de phase-out-ul pe la industria din, uh, care utilizează carbon, uh, ca și cum n-am vorbit de oameni, ci am vorbit de mașini. În țara mea vor, sunt 170.000 de oameni care vor fi afectați. În absența unor măsuri sociale și măsuri care să fie concrete de recalificare și de subvenții, a acestor oameni pentru ei nu este decât o singură variantă, de a trăi sau a muri. Ei și familiile lor. Și niciodată nu voi accepta ca o decizie care este luată în numele unor principii uh, să conducă la suferințele pe care acești oameni vor trebui să le plătească și acest amendament al meu așa va suna, că va trebui să existe un fond, nu știu, mecanismul de ajustare la globalizare sau alte fonduri, care să ajute acești oameni să depășească Uh, această perioadă care nu li se datorează, nu sunt cu nimic vinovați și nu trebuie să plătească ei, familiile și copiilor. Și în al treilea rând, un singur lucru vreau să mai spun, uh, nu cred că pe fond tehnic aici s-au spus multe lucruri și sunt de acord cu ele, s-au ridicat multe semne de întrebare, dar nu cred că din punct de vedere tehnic uh, este corect ca să impui măsuri care sunt pur și simplu teoretice, factor liniar de corecție pe ce industrie funcționează pe principiul linearității. Toată lumea știe că există factori, curbe, există o mulțime de alte lucruri. Deci este evident că este o ă, măsură care este dictată din laborator, fără niciun fel de aplecare către datele reale. Și la rugămintea Comisiei, domnule, recunoaștem că e așa, dar corectați-o voi în Parlament. Recunosc că eforturile care s-au făcut sunt mari, mai sunt câteva lucruri de făcut, dar din păcate, dacă nu vom fi cu toții solidari, consecințele acțiunilor și voturilor noastre ar putea să fie extrem de negative. Thank you very much. Madame Grostet. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să-l felicit în primul rând pe raportor pentru cum a lucrat, pentru că este vorba de un subiect de mare importanță pentru Europa. Suntem cu toții pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și trebuie să găsim uh, și uh, mijloacele de a corecta aceste lucruri pentru a găsi o soluție pentru industrie în fața concurenței internaționale, care este extrem de lipsită de scrupule, dar aceasta având un sistem care, să le, care le incite în același timp să facă inovări. Uh, delocalizarea carbonului este o problemă reală și abordarea de care avem nevoie este globală Standardele noastre sunt foarte ridicate, ceea ce nu înseamnă că industria noastră trebuie să înceapă să producă în altă parte la standarde mult mai scăzute. Deci trebuie să garantăm posibilitatea de a rămâne în Europa pentru ca să asigurăm uh, producția lor. Și, în acest sens, eu zic că um, nu trebuie să eliminăm posibilitatea pentru Comisie de a evalua riscul de delocalizare a carbonului pentru anumite sectoare pe baza unor uh, evaluări uh, calitative. Un echilibru trebuie să fie găsit de asemenea pentru ca să garantăm un uh, preț uh, model care să permită tuturor din industrie să investească în industrie cu carbon scăzut și toată lumea să beneficieze de cotele de care au nevoie. E vorba deci de o ajustare în jos. Pe de o parte avem cotele care sunt supuse licitațiilor în cadrul sistemului de uh, 57% între statele membre și o creștere a cotelor gratuite care sunt puse la dispoziția acestor industrii, deci 43%. Și în final, nivelul de producție reală trebuie să fie luat în calcul pentru anumite sectoare, pentru că acesta este la baza problemei uh, sistemului ETS, care trebuie neapărat corectat și trebuie să folosim datele de, uh, mai recente. Ele există, iar aceasta va permite apoi să acordăm cote în funcție de nivelul de producție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și pentru ca să putem utiliza mai bine învățămintele din trecut, vreau să dau cuvântul domnului Kohlicek acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Principiul uh, poluatorului plătește este foarte important, este însă un principiu pe care nu putem să îl exagerăm pentru că ajungem să avem foarte mult mediu, dar foarte puține locuri de muncă ambalajele pot fi transportate numai, de exemplu, pe o anumită lungime. Dacă însă luăm măsuri care fac producția mai uh, scumpă, atunci, dincolo de granițele Europei, producătorii își vor îmbunătăți situația. Deci vor exista plecări, cu siguranță, se va emigra. Eu sunt absolut de acord că trebuie reduse emisiile de dioxid de carbon, este necesar. Însă trebuie să ținem cont și de ceea ce vom face pentru a asigura locuri de muncă din ce fond vom uh, finanța uh, lucrătorii, uh, șomerii, îmi cer scuze. Acest fond trebuie să fie și practicabil, utilizabil. Nu putem să spunem că este doar de 2%. Este mult prea puțin. În anumite țări avem o aprovizionare centralizată cu căldură și trebuie să ținem cont de sistemele diferite. Pentru că altfel, dacă vom crea mult mai multe emisii, decât la tipul actual de producție, atunci unde am ajuns. Și unele întreprinderi nu o să reușească să gestioneze situația fără emisii. În ceea ce privește coeficientul uh, de producție, deci acel procent de care discutăm, eu zic că discuția nu s-a încheiat. Mai avem multe de discutat. Eu o să-mi înaintez amendamente în acest sens uh, cu privire la aprovizionarea centralizată cu căldură. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Toșenovski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte aș vrea să vă amintesc că de mult spun că sunt foarte sceptic în ceea ce privește schema de comercializare a cotelor din cauza drumului pe care a luat-o acest sistem ETS. E vorba de un sistem, de fapt, o piață care a luat-o pe o cale foarte artificială. Deloc nu-l invidiez pe domnul Federley și pe cei care l-au ajutat, pentru că chiar e foarte complicat să creăm o situație echilibrată în domeniu. Dacă avem uh, un sistem uh, pe bază ETS și vrem cu adevărat să avem un schimb de cote, atunci trebuie să schimbăm în primul rând premizele din anumite state membre sau să ținem cont de ele și mai bine, mai realist. Ar trebui ca industria noastră să nu fie afectată și mai mult de parametrii pe care îi stabilim noi. Dacă îi stabilim greșit, s-ar putea să afectăm chiar uh, ar, uh, industria noastră. Articolul 10C și 10D sunt foarte problematice din uh, perspectiva multor state membre, nu numai din Europa Centrală și de Est. Raportul, după părerea mea, nu e extrem de precis la capitolele 10C și 10D. Mai ales 10C se vorbește de procesele Uh, competitive sau uh, condiționate de competitivitate, trebuie să ne gândim la 10 milioane. Iar la 10D, proiectul Comisiei la 10D, de exemplu, e în contradicție cu concluziile Consiliului. Deci am creat uh, o problemă din start. Ar trebui să decidem noi în statele membre, pentru că statele membre își cunosc cel mai bine nevoile, își cunosc industria. De fapt, facem, uh, mergem în altă direcție aici și raportorul uh, face o propunere foarte complicată, după părerea mea, cu subiecte care mm, sunt foarte problematice în general și care nu fac neapărat, nu duc neapărat problema în direcția bună. Deci noi vom înainta amendamente, pe scurt, amendamente în acest sens și sper ca să avem în final un text uh, foarte echilibrat și sper de asemenea și ca situația să se îmbunătățească. Da, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Gaiar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorului și raportorilor din umbră. Cred că e vorba de o sarcină foarte importantă și o responsabilitate care revine întregii comisii ar trebui să ne lăsăm timpul necesar și să fim destul de, de implicați în discuții pentru ca să putem stabili aceste jaloane. Sunt un pic uh, tras între ceea ce vrem noi să obținem politic. Adică, pe de-o parte, vrem o reducere a dioxidului de carbon, ceea ce s-a propus uh, la Paris, sau vrem o, uh, o standardizare a prețurilor uh, destul de și o creștere a prețului la cotele de emisii. Eu nu știu dacă este abordarea bună. Eu cred că, de fapt, ar trebui să implicăm mult mai multe sectoare din economie în sistemul cotelor și să reducem dioxidul de carbon. Colegul meu, uh, Bernd Lange, o să introducă un amendament în acest sens pentru ca, de exemplu, și transportul naval, care emite enorm de mult dioxid de carbon, să intre în schema ETS-ului, pentru că aceasta ne va reduce emisiile de dioxid de carbon fără ca să se aducă un semnal de preț foarte ridicat uh, uh, pentru celelalte uh, pentru certificatele de carbon, de exemplu. Eu cred că principiul acesta al poluatorului care plătește merge într-un fel împotriva unuia din obiectivele Uniunii și n-aș fi crezut că domnul Henkel o, să, uh, o să-i dau dreptate domnului Henkel vreodată, dar din punct de vedere politic chiar trebuie să-i dau dreptate pentru că și menținerea locurilor de muncă este un obiectiv al Uniunii pentru că ne-am uh, obligat să avem uh, o creștere de 20% în valoarea pe care o creează locurile de muncă în domeniul industriei. Din păcate, suntem chiar departe de acest obiectiv în Europa. Germania, din fericire, stă mai bine. Eu sper să rămână lucrurile însă așa și sper ca obiectivul de 20% de valoare creată prin industrie să nu, fie, să nu vină din old economy, ci să fie obținut tocmai din aceste schimbări și tocmai, tocmai atunci când discutăm despre ETS ar trebui să um, ținem cont de sistemul acesta de emisii pentru, uh, și de obiectiv în același timp pentru ca să obținem ce vrem. Eu cred că 10% din uh, industriile cele mai performante care ar trebui să rămână fără certificate mi se pare un lucru bun și sunt absolut de acord cu coordonatorul domnul Nica pentru că până acum habar nu avem, ca să spun chiar așa, cum, va, cum a ajuns comisia la anumite jaloane. Nu pot decât să vă dau dreptate și n-am decât o singură interpretare prin calcule matematice. Comisia Europeană e formată din funcționari cu minți și o spun fără să fiu ironic, ei știu ce fac, ei au înțeles sarcina de la Consiliu că trebuie să repartizeze uh, emisiile, uh, cotele cu 57% față de restul. Deci știm exact câte certificate trebuie împărțite, apoi știu exact care care e obiectivul de atins și restul e matematică, o formulă, o ecuație. Și după egalul de la ecuație vin benchmark-urile. Însă, din păcate, aceste benchmark-uri mai ales în anumite sfere industriale, cum ar fi industria siderurgică sau cea a cimentului, nu prea se poate atinge concret. Și eu cred de aceea, pentru că fizică, parlamentul, fizica n-ar trebui să elimine Parlamentul European, eu zic că trebuie să ținem cont de această problemă. Deci, dacă vrem ca 10% din cele mai eficiente instalații să fie eliberate de nevoia de a cumpăra cote, ar trebui să ne asigurăm că se poate și realiza. Și eu susțin ideea pe care ați exprimat-o înainte de o stabilitate, de exemplu Market Stability Reserve sau un fond care să fie pus la dispoziția pieței. Să nu uităm că avem uh, acea rezervă pentru stabilitatea pieței pentru a transmite un semnal uh, în ceea ce privește prețul în, la reducerea dioxidului de carbon, ceea ce a fost foarte corect atunci. Însă scăderea prețurilor la cote a venit de la criză și dacă această criză în fine se va depăși, ceea ce sperăm cu toții, eu cred că n-ar fi greșit să dăm înapoi acea rezervă și să eliberăm, deci, cele mai eficiente instalații în industrie sau uh, uh cei mai eficienți operatori. Eu cred că în Germania uh, avem standarde destul de ridicate de ocupare în industrie, dar, de exemplu, în uh, zona Rur din Germania nu mai este deloc așa. În continuare, cele mai sărace orașe, pentru că au cel mai mult șomaj, sunt acolo. Și eu nu pot să fiu de acord cu un regulament în care sindicatele din industrie îmi spun că aceasta costă și mai multe locuri de muncă. Mulțumesc. Da, mulțumesc, spune președinte. Doamna Nibler are cuvântul acum.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 äh, können Sie vorstellen, was da an Nervosität natürlich da ist. Und ähm, ich, ich, ich, ich sehe die enormen Anstrengungen auf Chair, I, I'm sorry, I don't have the translation. Oh, sorry. The Romanian tra ne cerem scuze, a fost o problemă tehnică de microfon. Ne cerem scuze, a fost o problemă de canal. No, it's okay. Can, can we help? Or? good. No, no, no, it's okay, it's okay, it's perfectly okay. You, you, should, you should follow as everyone. Um, ja, nun, also, wie gesagt... Deci, după cum am spus, um, am, uh, din fericire și nefericire în același timp, uh, reprezentate toate aceste ramuri industriale în circumscripția mea. Și uh, evident că sunt preocupate toate aceste ramuri industriale să devină competitive, să reducă consumul de energie. Însă, Trebuie să recunoaștem că uh, și din punct de vedere tehnic uh, uh, se atinge cândva o limită la care trebuie să ne gândim ce alte pârghii mai pot fi folosite pentru, pentru ajustare. Pentru mine foarte importantă este cantitatea de certificate alocate, mai ales certificate libere. Eh, propunerea Comisiei de a eh, eh, schimba proporției acestora de la 43 la 57 mi se pare o deocamdată destul de arbitrară. Poate că putem totuși să mai reflectăm asupra oportunității acestei ajustări în lumina obiectivelor generale. Cred oricum că ar fi mai bine să facem acest lucru decât uh, să ne folosim uh, factori de corecție. Pentru că, până la urmă, trebuie să uh, ne realizăm obiectivele de protecție a mediului. Um, dar pentru că ora este atât de avansată, nu voi insista asupra tuturor detaliilor pentru care am uh, elaborat uh, opinie proprie. În ce privește jaloanele, ele sunt din 2008 și cred că trebuie ajustate. Eficiența uh, de până acum raportată la aceste jaloane nu a putut fi uh, ameliorată și de aceea cred că înainte de a ajusta sau înăspri jaloanele trebuie să ne gândim dacă ele au fost bine formulate sau nu. Deci voi participa la dezbaterea pe această temă. O altă chestiune vizează emisiile condiționată de diferite procese. Acolo unde nu mai poți optimiza, pentru că nu mai ai cu ce să optimizeze emisiile, acolo trebuie ca sectorul industrial respectiv să poată fi derogat sau, sau exceptat sau să se ofere condiții speciale personal sunt uh, de părere că soluția la nivel național este bună și că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să soluționeze anumite situații. Mulțumesc uh, și cu asta am terminat. Președintele, mulțumesc și eu. Da. Din cauza acestei probleme tehnice, de două ori ați consumat uh, două minute, deci mulțumiți domnului Nica. Într-adevăr, Comisia ITRE se confruntă cu o mare, mare provocare, dar și mai mare este eh, provocarea pentru raportorul eh, Ivo Belet din partea Envi. Eh, vreți să împărtășiți, vă rog, remarcile noastre în finalul acestei dezbateri? Este foarte interesantă tema pentru că dumneavoastră răspundeți nu numai în fața comisiei noastre, ci în, în, numele, în fața întregului Parlament. Nu, nu vă temeți, domnule președinte, nu, nu voi da aici o lovitură de palat. Doar câteva observații. Mulțumesc frumos pentru ospitalitate. Uh, am fost uh, uh, raportor pe, pe MSR și tocmai de aceea sunt interesat și de acest dosar. De altfel, cred că raportorul Duncan este de acord cu multe dintre cele spuse aici în ce privește obiectivele pentru 2030 și obiectivele stabilite la Paris, uh, suntem de acord cu acestea. În ce privește fondul de inovare și modernizare, uh, și noi considerăm că trebuie uh, explorate toate posibilitățile de punere în aplicare acestui fond. Accentul pe IMM-uri, cred că și aici suntem de aceeași opinie um, bunul tratament uh, pentru IMM-uri uh, este de aceea binevenit. Uh, colega Nibler a vorbit despre măsurile cu privire la delocalizarea de carbon. Aici nu suntem de acord. Am fost, am fost foarte am, am, am primit foarte bine abordările inițiale și credem că în acest caz propunerea Comisiei este una foarte bună. În ce privește fondul de pentru modernizare, doar câteva observații. Transparența este crucială. De asemenea, eh, am ascultat eh, remarcile unor colegi eh, din Grecia care au prezentat niște argumente foarte pertinente, deci vom analiza și aceste argumente. Iar în ce privește costurile indirecte, foarte mulți dintre colegi au adus în discuție aceste costuri indirecte. Doamna de Lange s-a exprimate în această privință și în Comisia MV. Avem nevoie de condiții mai echitabile pentru, pentru toți, dar trebuie să vedem cum putem să armonizăm situația aici. Nu știu dacă s-a vorbit aici despre deviații, despre aviație, în ce scuze, Uh, uh, și aviația trebuie să facă parte din uh, dezbaterile noastre pe viitor. Mulțumesc. Președintele. Salutări colegului Duncan. Știu că dezbaterea a fost foarte aprinsă în comisia noastră și colegul nostru Duncan de la ECR este raportor acolo, știu asta. Și acum Comisia Europeană, vă rog. Mary. Are cuvântul doamna Veronica Topsac, director la DigiClimate. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați avut o contribuție astăzi la această dezbatere extrem de interesantă și uh, care ne-a adus multe informații. Deși deja am petrecut foarte mult timp cu această comisie, trebuie să spun, cu raportoare din umbră și încercând să explicăm uh, propunerea noastră mai bine. Uh, a venit și comisarul aici, a venit și directorul general, a venit și mulți dintre noi. Aș vrea să mă concentrez asupra câtorva puncte care au fost cel mai dezbătute în schimbul de opinii de astăzi. În mod clar, așa cum s-a spus în dezbatere, este, trebuie să facem niște alegeri politice destul de dificile atunci când vom face sistemul ETS pentru următoarea perioadă de comercializare la nivel UE. S-a recunoscut și în dezbatere că Comisia Europeană a plecat de la concluziile Consiliului din octombrie 2014, care au fost liniile directoare pentru propunerea noastră. Acum, trecând la câteva observații care sunt probabil esențiale pentru o dezbatere ulterioară. Mai întâi, în ceea ce privește delocalizarea carbonului. După cum știți, am spus de mai multe ori în uh, Parlament și comisarul a spus același lucru, salutăm uh, discuția uh, referitoare la diversele tipuri de abordări și veți recunoaște că asta a fost una din alternativele pe care le-am discutat în evaluarea noastră de impact. Deci vom continua să ascultăm dezbaterea și suntem deschiși la idei noi. Dar, evident, Probabil ați văzut că abordarea propusă prin amendamentele raportorului urmărește una din uh, abordările analizate de Comisia în evaluarea de impact. Dar, trebuie să rec dar recunoaștem dificultatea în a găsi soluția corectă și, bineînțeles, o abordare mai vizată, mai țintită, uh, și trebuie să fim precauți în această um, privință, uh, poate să fie mai puțin periculoasă pentru declanșarea acestui factor de corecție. Dar, într-adevăr, aceasta este o problemă, este o sarcină destul de grea și suntem pregătiți să vă ajutăm în discuțiile următoare. În ceea ce privește evaluarea de calitate, mulți dintre dumneavoastră s-au referit la asta pentru că uh, atinge mai multe sectoare care, sunt, uh, care au multe IMM-uri. În propunerea noastră am permis o evaluare de calitate pentru această, acele sectoare care se aflau chiar la limita pragului. Văd că raportul a sugerat o alternativă. Evident, asta ar descrește povara administrativă. Trebuie să spun că abordarea sugerată de raportor uh, impune o povară administrativă mai mică și poate crește chiar obiectivitatea și transparența, dar tot aș crede că prin utilizarea acestei abordări trebuie să vizăm și povere administrative mai mici și mai multă transparență pentru sectoarele care sunt foarte aproape de prag alocările gratuite sunt limitate și sunt în descreștere. Deci e important să avem această listă de localizării de carbon uh, cât se poate de clar și trebuie, e la fel de important să avem jaloanele corecte uh, și multe, mulți dintre oratori s-au referit la asta astăzi. Nu e ceva nou pentru dumneavoastră, că o să încerc încă o dată să vă explic că propunerea Comisiei încearcă să găsească echilibrul corect în ceea ce privește uh, stimulentele pentru inovare, care nouă ni se pare extrem de importante pentru a avea o industrie competitivă pe viitor, pentru a păstra povara administrativă cât mai jos și pentru a oferi și suficientă previzibilitate sectoarelor. Um, avizul um, păstrează utilizarea acestor rate standarde pentru, uh, standard, mă scuzați, pentru uh, următoarele evaluări și se propune o nouă rată standard care poate să uh, fie pe placul sau să vină în întâmpinarea îngrijorării anumitor sectoare care ar avea probleme cu rata cea mai scăzută. Noi am fi deschiși la o discuție pe această temă cu dumneavoastră pentru a vedea modul în care cadrul în sine poate fi îmbunătățit. Și vreau să subliniez uh, un lucru, pentru că în mai multe dezbateri la care am participat și eu și colegii, s-a înțeles că propunerea Comisiei nu ține cont de date reale. Din potrivă, Aș spune, după cum știți, noi uh, culegem și noi date de protecție, de producție, mă scuzați, inclusiv de la început, uh, și vom uh, analiza aceste date și vom verifica transversal care este potențialul de dezvoltare bazat pe asta. Vom strânge datele, vom face o comparație cu rata forfetară care se aplică. Și asta înseamnă că pentru un sector în care datele arată că dezvoltarea tehnologică a fost mult mai lentă decât 1%, o rată de 0,5% va fi aplicată. Pot să explic mai în detaliu, dar vreau să vă, vă dau așa o, o idee despre faptul că nu este o abordare pur birocratică aceasta pe care am sugerat-o noi, ci pleacă de la date reale. Încă un cuvânt despre datele de producție, cum am spus, pe care le vom strânge de două ori în decursul perioadei. Dar există în propunerea noastră și sugestii de a culege aceste date de, produ de producție și a le alinia mai frecvent pe parcursul acestei perioade. Lucru care este legat de pragul de 10% care a fost sugerat în textul raportorului. Aici aș dori să solicit precauție ne interesează să avem o mai bună aliniere, dar trebuie în același timp să știm că aceasta provoacă povere administrative mari pentru companii, pentru statele membre și pentru comisie. Deci trebuie să găsim soluția potrivită și tocmai de aceea Comisia a crezut că ar fi mai bine să avem o evaluare de impact separată și apoi să găsim o abordare adecvată în etapa de implementare dar vorbim aici despre o abordare simetrică. Încă o observație, domnule președinte, și termin. Da, să știți că ați ajuns deja la șapte minute peste, dar am fost puțin provocată și cred că este momentul să explic mai multe. Încă un uh, element, uh, dimensiunea socială, care a fost menționată de mai multe ori. Vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că în propunerea sa Comisia a făcut o trimitere specifică la utilizarea veniturilor din uh, um, licitații pentru uh, formarea de calificări. O să mă opresc aici, dar să știți că noi am analizat documentul foarte din scurt. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, vom discuta și uh, cu, uh, cu raportorul. Dacă mai doriți să mai adăugați ceva, câte o propoziție, pentru că a fost o prezentare foarte largă din partea Comisiei. Deci, uh, dacă aveți ceva de spus, 30 de secunde, nu mai mult. So, the first, the first comment. Prima observație. Aș vrea să aud din partea Comisiei și a reprezentanților DG Growth și DG Energie, pentru că toate aceste subiecte țin de competențele lor, nu țin de DG Crina. În al doilea rând, s-a spus că va crește prețul energiei cu 20%. Nu există nici măcar o singură observație legată de uh, Uh, creșterile viitoare de prețuri pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană. Și asta e o, o rușină adevărată. Comments, uh, colleagues? Mai sunt și alte observații, dragi colegi? Se pare că nu. DG Climat este responsabil, de fapt. Domnule președinte, de fiecare dată când vorbesc cu reprezentanții de la DG Energie sau DG Creștere, uh, poveștile sunt diferite. Da, e cam cum e cu I3 și cu Envy, practic, spune președintele. Bun, ar trebui să fim foarte atenți în această privință. Raportorul nostru, ultimul discurs nu pentru, doar pentru această discuție, ci și pentru uh, această după amiază. Uh, pentru mine ar fi ultimul discurs doar pentru astăzi, pentru că e clar că vor fi multe uh, discursuri. Uh, dezbaterea de astăzi a, dezvol- a dezvoluit doar cât de importantă și de complexă este uh, această problemă. Știu că sunt uh, anumite lucruri care nu sunt posibile din punct de vedere tehnic, deși ni le-am dorit și vreau să atrag atenția colegilor asupra clauzei de revizuire pentru 2023 pentru că atunci avem posibilitatea să ajustăm uh, țintele în cadrul juridic deja existent. Și vreau să vă atrag atenția și asupra unui lucru care m-a tranjat de multă vreme, de când am intrat în Comisia ITRE în urmă cu 2 ani, și anume de ce nu luăm politicile de climat uh, într-o manieră coerentă, pentru că acum vorbim despre sectorul comercial și unii ați vorbit despre sectoarele non-comerciale. Poate Uh, sunt mai multe de făcut acolo, mai puțin aici, dar uh, nu știm pentru că le tratăm separat. Și avem tot felul de elemente pe care le tratăm întotdeauna separat. Uh, atâta vreme cât noi lucrăm pe fiecare subiect separat, în primul rând nu o să știm impactul total al legislației pe care o emitem. În al doilea rând vom face lucruri care poate sunt inutile și poate într-o parte mergem prea departe, în altă parte nu mergem suficient de departe. Și apoi ratăm elemente importante. Deci asta ar fi o sarcină pentru toată lumea, să ne dăm seama cum facem lucrurile pe viitor, astfel încât să avem politici coerente și să nu suprareglementăm și, să, și nici să nu ignorăm anumite elemente. Colega de la PPE a vorbit și despre eliminarea acestui prag 58-43%. Noi nu avem competență de plină sau unică pe această temă. Se pare că eu și PP-ul am pornit în direcții complet diferite. Eu am uh, pornit de la cele pe care le avem acum, dar dacă avem nevoie de ceva, putem să schimbăm pe parcurs. Noastră ați schimbat uh, de la început și uh, de aceea până la urmă toate grupurile au câte o părere diferită, dar încă o dată nu pot să repet suficient acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că avem o majoritate, pentru că altfel o să pierdem uh, influența asupra Comisiei Envi și o să pierdem și influența asupra Parlamentului în întregul său. Deci solicit o dezbatere deschisă și cât mai extinsă, dar până la urmă trebuie să ne asigurăm că avem o majoritate din partea grupului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul limită de depunere a amendamentelor este 15 iunie la ora 18, deci în această săptămână. And... La ora 6, după amiază. Mâine votăm începând de la ora 10. Coordonatorii, ca de obicei, la ora 9. Mulțumesc foarte mult, ne revedem mâine.